Benino. Colleghi, abbiamo un eh, busy morning davanti a noi. Cominciamo quindi. Dragi colegi, avem o dimineață foarte încărcată astăzi. Vom începe cu votul electronic pe marginea rezoluției Parlamentului European despre integrarea europeană a Kosovo. Raportor este Ulrike Lunacek. Este aici în stânga. Bine, compromisul 1. Compromisul 1. Vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31. Nu. Compromisul 2. Deci, compromisul 2. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 49. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 60 cu un amendament oral din partea raportoarei. Acesta nu mai trebuie citit. Sunt șterse pur și simplu cuvintele with satisfaction. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. Ajungem la compromisul 4. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. 74. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri adoptat. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri adoptat. Acum amendamentul 86, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 88, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 6, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 100, Și aici uh, este un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm electronic. o, un vot a fost în plus, 33 pentru, 18 împotriva. Deci a fost adoptat. Atunci, compromisul 7, cine este pentru? Nu. Amendamentul 103, mai întâi. Trebuie să votăm amendamentul 103, mai întâi. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, respins. Atunci 104, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem acum la amendamentul 100. 12 cu un amendament oral al doamnei raportor. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări? Adoptat. 113. Vot uh, pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări? adoptată. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări? respinsă. Ajungem la amendamentul 114. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținerii? Respins. 117. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 118 cu un amendament oral. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 119. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 122. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, dar nu a ridicat foarte multă lume în mână, deci aș dori să verificăm din nou amendamentul 125 electronic. din nou este un, uh, trebuie să uh, numărăm un vot în plus pentru. Cu toate acestea, a fost respins la o diferență de un vot. Mai este o colegă care nu a votat. Deci, un vot în plus pentru, pe lângă votul meu. Oricum a fost respins. Ajungem acum la 124. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Adoptat? 126. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. 127. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. 128. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm și, și la acest amendament. Deci votăm acum amendamentul 128. Votul s-a închis. O majoritate mare, deci a fost adoptat. 130 acum, 500 pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 131, cine este pentru? Nu, Ni se cere să revenim la amendamentul 130 pentru a verifica electronic. Deci verificăm electronic amendamentul 130. Deci trebuie să uh, considerăm două voturi uh, în plus pentru pentru că nu funcționează aparatul de vot. Deci 35 pentru, nu, de fapt 35 plus 2, pentru, 37 pentru și 23 împotriva. Acum trecem la 131. 131. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 132. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 8. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. O sută patruzeci și patru acum. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? adoptat. 145, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum amendamentul 152, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 153. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 154. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 155 și 156, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 11, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Ajungem la compromisul 12, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 172. Cine este pentru? Împotriva? Cred că trebuie să verificăm. Vă rog, verificăm electronic. S-a deschis votul. Mai trebuie să ținem cont de alte două voturi. S-a închis votul. A fost adoptat. Acum 173 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 174 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 175 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 176 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Atunci, compromisul 13. Cine stă pentru? Împotriva abținere adoptat cu o mare majoritate. Amendamentul 181. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 182. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 183. Cine stă pentru? împotriva abținere. adoptat. Amendamentul 185 pe două părți. Prima parte, cine stă uh, pentru, împotriva, abțineri, respinsă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptată. 186, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 187, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 188, cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 189, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Puțină lume a ridicat mâna, drept urmare trebuie să verificăm electronic, deci supun votului amendamentul 189. Votul s-a închis. Amendamentul a fost respins pentru că trebuie să țină cont că alte două voturi uh, au fost tot împotriva acestui amendament. Acum 190 și 191. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Foarte clar, după părerea mea, a fost respins. Acum 192. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 193. Cine stă pentru? Împotrivă abținări. Adoptat. 194. Cine stă pentru? Împotriva. abținări. Adoptat. 195. Cine stă pentru? Împotriva. abținări. Adoptat. 196. Cine stă pentru? Împotriva. abținări. Respins. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să uh, verificăm electronic. Deci, vot electronic pentru amendamentul 197. Votul s-a închis. și este respins acest amendament. Acum amendamentul 198. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie din nou să verificăm electronic. Amendamentul 199. Repet, este vorba de amendamentul 199. Se pare că un uh, coleg din grupul uh, uh, socialiștilor și democraților a votat fără să aibă acest drept. Domnul Panțeri spune, desigur, că niciodată nu votează suficient de mulți socialiști, dar ceva nu este în regulă în acest caz. Oricum, rezultatul este Următorul a fost adoptat cu o mare majoritate și îl salutăm pe adevăratul președinte al acestei comisie, domnul uh, Brock. Bine ai venit, Elmar. Ajungem acum la amendamentul 200. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 201. Cine este pentru? împotrivă, abțineri respins, 202, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins, amendamentul 203, cine este pentru, împotrivă, abțineri respins, 204, Aici avem un vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abținerii respinsă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă, abținerii. Nu. Nu este respinsă, este adoptată. Nu, Trecem acum la, la amendamentul 205. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 206, nu. Este caduc. Sau? Da, totuși trebuie să votăm și 206. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 207. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. 208. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 209. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 18. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins. 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins. 21. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Adoptat. 22. Cine este pentru? Împotriva abțineri, respins. 23 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 24 cine stă pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 25 cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. 26 cine stă pentru, împotriva, abțineri, Respins. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm de această dată. Din nou, foarte puțină lume a ridicat mâna, deci e, pentru mine este foarte greu să îmi dau seama cum s-a votat. S-a închis votul. este adoptat. Amendamentul 2 Deci trecem la amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Ajungem la amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm electronic, vă rog. S-a deschis votul pentru amendamentul 10. S-a închis votul. Amendamentul 10 este adoptat. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere respins. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 14. Cine este pentru? împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 15, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 16, cine stă pentru, împotriva. Foarte puțin ridică mona, deci nu știu exact cum s-a votat, deci haideți să verificăm electronic amendamentul 16. Mai lipsesc trei colegi. Acum votul s-a închis. A fost adoptat cu o mare majoritate. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Bine. Votul final despre rezoluția astfel modificată. Cine stă pentru? Nu, de fapt, haideți să votăm electronic. Votul s-a închis. Și rezoluția a fost adoptată cu o mare majoritate. O felicităm din inimă pe colega noastră, Luna Cec. Va bine. Passiamo alla... Eu C'è un attimino perché c'è la Giannata che... No, non vuole. La Giannaco vuole chiarire una cosa un attimo. C'è la richiesta di sono negoziazioni. Di interrompere per 5 minuti. No, neanche, neanche. Există o cerere de a face o pauză de 5 minute. O pauză de 5 minute pentru a permite colegilor uh, din uh, comisie să aibă un schimb de opinii. 5 minute pauză. Mm, va bene.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

mention this. So. Dragi colegi, să trecem din nou la treabă. Așadar, următorul vot Ulrike, trebuie să votăm. Raportul privind fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Amendamentul 1, amendament oral, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 1 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 28. Cacin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Următorul vot, 30, Nicolai, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 3. Vot pe părți, prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 45 Kovacev, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică a votului. 45. Vot electronic. Votul s-a deschis. Sunt uh, trei colegi absenți. Votul s-a închis. O vastă majoritate este pentru. 46 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 5 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 6. Uh, vot electronic. Oricum, e vorba de un uh, amendamentul Lunacek. Lipsesc câțiva colegi. Vă rog să aveți grijă să votați. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 65 pentru, împotrivă, verificare electronică. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Șaizeci șase. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a deschis votul la 68. S-a închis votul. Adoptat. 69. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 70. 70. Pentru, împotrivă, să verificăm electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 70. S-a închis votul. Adoptat. 71. îmi dorește să uh, ia cuvântul. Am un amendament oral la 71 să eliminăm uh, sintagma mediation din mediation mechanism și să îl schimbăm cu arbitration. Restul alinatului rămâne în forma în care se află. Mulțumesc. Sunteți de acord cu această modificare, cu acest amendament oral? Se pare că nu toată lumea dorește să accepte acest amendament, așa încât votăm asupra textului așa cum uh, este el. Textul scris. Și ne referim la amendamentul 71. Votăm 71 în forma sa actuală. Pentru, împotrivă, respins. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 76, îmi cer scuze, spune președintele, el este caduc, a devenit caduc, și votăm acum 81. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 82, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 83, să verificăm 82 electronic, deci vot electronic la 82. S-a deschis votul. Mai avem nevoie de trei voturi. Votul s-a închis. Uh, adoptat. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10 pentru, Adoptat. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul oral numărul 3 al domnului Cucan pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 106. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 108 pentru, Amendamentul 108. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 109 a fost retras. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 111 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 14 pentru, împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 120 pentru, împotrivă abțineri adoptat. 121 pentru, împotrivă abțineri adoptat. 122 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 123. Amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 125 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 126 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 127 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 15 pentru împotrivă abțineri adoptat. 129 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromisul 16 pentru împotrivă abțineri adoptat. 132 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 136 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 139. Macovei, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 141 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 142, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm electronic. Mai avem nevoie de încă patru voturi. Votul s-a închis. S-a adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. În mod clar respins. 143. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. 144 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 145, nu, a devenit caduc. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. patru Cine este pentru, împotrivă, Nu văd prea multe mâini ridicate, așa încât să verificăm electronic 104. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Adoptat. Mă umiliți! Compromisul 19. Compromisul 19 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 150 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 151 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 152 împotrivă, abțineri, respins. 153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 Verificăm electronic 153. vot electronic la 153 a fost solicitat, așa încât să verificăm uh, electronic. S-a închis votul. Respins cu două voturi. 154, domnul Howitt, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 20. Doamna cu dorește să ia cuvântul. Al patrulea rând din amendamentul de compromis 20 avem Education with Bulgaria and Greece. Dar nu există niciun amendament care să conțină Greece. Amendamentele sunt numai pentru Bulgaria, de aceea dorim să avem un vot pe părți, să votăm uh, amendamentul de compromis fără uh, Grecia și dacă nu este acceptat, uh, votăm atunci pentru amendamentul cu gris în text. Deci dorim un vot pe părți. Cererea este clară. Domnul Howitt a dorit să intervină. Pentru cei care au fost la întâlnirea amendamentelor de compromis, raportorii și raportori din umbră au hotărât să rămânem uh, cât se poate de aproape de uh, formularea Parlamentului de anul uh, trecut, care includa, includea uh, gris. O susțin pe doamna uh, Ianacu pentru a avea un uh, vot pe părți dar deocamdată cer să menținem textul cu uh, gris în text. Atunci o să votăm compromisul 20 fără Grecia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. Acum, compromisul 20 cu includerea gris. Cine este pentru această versiune? Împotrivă? am votat textul fără gris. Acum votăm la același amendament, dar de data aceasta textul să includă gris. Așadar, am votat prima cerere, adică compromisul 20 fără Greece. Acum votăm pentru includerea lui Greece în compromisul 20. Includerea sau nu a cuvântului Greece. E clar? Deci vorbim de un vot pe părți. Am votat prima parte și acum votăm a doua parte. Prima parte nu conține gris, iar a doua parte conține gris. Asta îmi spune secretariatul și sunt convins că din punct de vedere formal uh, au dreptate. Să votăm electronic pentru ca să nu existe obiecții ulterior. Așadar, Vot electronic. Votați includerea sau nu a lui Gris în text. Așadar, vot electronic cu privire la includerea Greece în compromisul 20. Ne lipsesc trei voturi. Am închis votul. Așadar, adoptat. Asta înseamnă că a fost aprobată includerea Greece în uh, text. Votăm 159. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 162 pentru Împotrivă. Abțineri adoptat. 163 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 vot pe părți, prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, amendamentului 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificare electronică. Partea a doua a amendamentului 8 votăm electronic. S-a închis votul. Adoptat. 9 pentru Împotrivă, abțineri, respins. 21, compromisul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 14, Gianacu și Salavracos pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 15, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 4, devine caduc. Votul asupra textului, uh, vot electronic pe marginea proiectului de rezoluție în forma sa modificată. S-a închis votul.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 privind participarea regatului Maroc în programele Uniunii. Raportoarea este doamna Aneminiț. Vă rog să votați electronic. Patru colegi, ci siamo quasi, qualcun altro... Lipsesc patru voturi. Mai dorește cineva să voteze? Se pare că nu. Am închis votul o majoritate largă în favoarea acestui raport. Felicităm raportoarea. Presidente, grazie. Il vero interprete del popolo. Bine, colleghe, passiamo al punto 14, risoluzione del Parlamento. Să trecem acum la punctul 14, Uniunea, rezoluția privind raportul despre Muntenegru. Raportorul este domnul Tanok. După cum știți, Consiliul European a încheiat negocierile cu Muntenegru, ceea ce înseamnă că negocierile trebuie să înceapă în iunie anul acesta și vom analiza implicațiile politice ale acestei hotărâri și alte aspecte ale aderării Muntenegru. O să dau cuvântul acum domnului Tanoc. Mulțumesc, vă felicit din nou pentru faptul că ați fost reales. Este al doilea raport pe care am onoarea să-l prezint acestei comisii în timpul acestui mandat, după ce am devenit raportorul uh, de bază. Nu știu dacă sunt raportor, pentru că documentul ăsta nu e chiar un raport, Poate că domnul Broc ar trebui să analizeze termenul din engleză standing O Este al doilea raport pe care îl prezint după ce Muntenegru a căpătat în decembrie 2010 statutul de țară candidată și se bucură de liberalizarea vizelor de drepturi turistice pentru zona Schengen din 2009. Am ascultat ieri dezbaterile apropo de Macedonia și de aderarea Macedoniei și înainte de această dezbatere despre Albania și Bosnia-Herzegovina, Muntenegru este o țară destul de ușor de abordat din perspectiva raportorului, mai ales în ceea ce privește monitorizarea progreselor către aderarea Termenul mic este frumos, este foarte potrivit în acest caz. Comentariile făcute de domnul comisar Ren, cam acum câtva timp înainte de Stefan Fiule, spunea că în zona Balcanilor de Vest, Muntenegru este un exemplu de succes, ceea ce este adevărat și astăzi. Pe 9 decembrie, Consiliul European a hotărât să amâne uh, începerea negocierilor cu Muntenegru pentru aderarea la Uniunea Europeană a fost o decizie dezamăgitoare pentru această țară, care probabil că i-a nemulțumit și conducerea politică. Această hotărâre a fost bazată pe elemente politice de natură internă provenite din unele state membre și dat datorită, eu știu, oboselii față de aderare în Uniunea Europeană. Nu se bazează pe lipsa de progrese făcute de Muntenegru în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor stabilite de Comisie în șapte domenii prioritare. După părerea mea și Muntenegru s-a străduit foarte mult să rezolve uh, problemele ridicate de comisie, și să vină cu remediile adecvate. Domeniile unde era nevoie de îmbunătățiri erau activitatea Parlamentului din Montenegru, procedurile generale, cadrul electoral, legea electorală, profesionalizarea administrației. E o țară mică, cu administrație mică, dar era nevoie de îmbunătățire independența justiției, combaterea corupției, combaterea crimei organizate, care este o problemă regională, libertatea presei și uh, acuzațiile referitoare la faptul că anumite ziare și ziariști au fost hărțuiți și, în general, cooperarea pentru îmbunătățirea societății civile și a infrastructurii. Rezoluția propusă de mine se referă la diverse aspecte ale economiei, la dificultățile cu care se confruntă Montenegru în ceea ce privește creșterea. Evident, Montenegru, deși nu face parte din zona euro, folosește moneda euro, ceea ce e cam paradoxal. Și dificultățile cu care se confruntă uh, vin din această monedă pe care nu o controlează nici direct, nici indirect. Uh, criza și recesiunea care duc la nevoia de a reforma sistemul de pensii și eliberarea de birocrație pentru a putea încuraja investițiile străine directe și uh, un climat de afaceri mai prosper pentru a promova creșterea economică. Montenegru, ceva care ne-a uimit pe unii dintre noi pentru că uh, a fost uh, ținta vetoului a unor uh, state din membre ale Uniunii Europene, a fost admisă la Organizația Mondială a Comerțului anul trecut. Ne gândim acum la criteriile politice implicate de aderarea la Uniunea Europeană, mai ales relațiile interetnice. Trebuie să spun că, în general, Montenegru este o țară mică cu un factor de coeziune important. Sunt niște uh, mici uh, enclave, dar nu sunt importante. Nu știu cât de diferite sunt limba muntenegrană de limba sârbă, dar este cu totul și cu totul altceva. Egalitatea religioasă și drepturile persoanelor cu dezabilități au fost uh, de asemenea o problemă în trecut, repatrierea persoanelor uh, care au fost uh, mutate în diverse alte părți ale fostei Iugoslavii, persoane care au ajuns în Muntenegru și care, cărora nu li s-a permis sau care nu au fost ajutați să revină în țările de origine. Libertatea presei, după cum spuneam, și uh, independența sistemului de justiție, politica energetică, Muntenegru are posibilitatea să folosească hidroenergia și să devină exportator de energie electrică. E vorba aici și de probleme de mediu, de turism. Muntenegru are o politică de mediu uh, corespunzătoare. Este o țară mică, dar are o frumusețe naturală deosebită, mai ales zona de coastă care este absolut excepțional în ceea ce privește aportul la economie prin intermediul turismului. Și apoi cooperarea regională cu vecinii are o mică dispută referitoare la frontieră cu Croația, lupta împotriva crimei organizate, împotriva spălării de bani. Trebuie să spun că în favoarea acestui stat, că în ultimul an a reușit să pună la punct un tratat bilateral de extradare cu Serbia, cu Macedonia și cu Croația. Este o chestiune extraordinară care a dus la niște fricțiuni și tensiuni în zonă. Pentru acest raport, 2 februarie este termenul limită pentru prezentarea amendamentelor și abia aștept să au ce doresc să spună colegii și să primesc amendamentele respective. Anul trecut, Raportul meu a mers foarte repede în, acest com, uh, comit, în această comisie, n-a fost niciun fel de vot împotrivă și am primit doar puține amendamente de la colegi. Poate anul acesta vor fi mai multe. În general, comisia aceasta susține ideea ca Montenegru să înceapă negocierile cât mai curând cu putință, deși am observat că acum Consiliul Cred că a stabilit data în iunie 2012, eh, nu știu de ce, dar asta este data care a fost stabilită. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Deschidem dezbaterile. Raportorii din umbră. Domnul Brizații are cuvântul. Vă rog să nu depășiți trei minute, doamna Ibrizachis. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin cele spuse de domnul Tanoc. Sunt de acord cu modul în care evaluează Muntenegru. Sigur, este unul dintre cele mai simple cazuri. Este unul dintre cele rapoartele care pot fi făcute foarte ușor despre această regiune. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Ren. Uh, Comisia a susținut acest lucru și anume că Muntenegru este o realizare, este un exemplu de succes, uh, un exemplu de progrese pe care nu le vedem întotdeauna în acea regiune. Este un exemplu de cooperare cu vecinii din zonă, acordă atenție celorlalte state din zone în ce privește relațiile interetnice. Sunt chestiuni care lipsesc din Muntenegru. Textul pe care îl avem în față îndeplinește toate cerințele pe care le-aș avea și eu pentru un asemenea text și n-am intenția să prezint niciun fel de amendament. Mie mi se pare că este un text bun, mai avem câteva zile până când să prezentăm amendamente. Ale mele ar fi doar niște mici mișcă, modificări cosmetice de redactare, dar nu vreau să schimb nimic de fapt. Și nu vreau nici să modific structura textului. Cred că domnul Tanoc a cuprins toate problemele de la zona economică până la aspectele regionale și toate elementele pe care le-am analizat în trecut sunt cuprinse în acest text. Tot ce s-a spus în trecut, uh, tot ce s-a reproșat în trecut Muntenegrului a fost uh, deja abordat de guvern și s-au făcut progrese în toate domeniile. Cam asta este ce doresc eu să spun și vreau să aud acum și ce au de spus ceilalți colegi dacă au de adăugat ceva. Dar în esență susțin textul așa cum este. Mulțumesc. Domnul Fer are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult domnului Tanoc. Cred că raportul domniei sale este foarte bun. Ca raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților, am făcut anul trecut o serie de amendamente pe care le-a inclus în raport ceea ce a îmbunătățit raportul. Cred că există o înțelegere largă între grupurile politice din perspectiva Muntenegrului. S-ar putea să hotărâm să înaintăm niște amendamente, dar nu sunt amendamente majore. Sunt două domenii în, în care trebuie să analizăm formulările. Una se referă la corupție, la statul de drept. Fără îndoială, Muntenegru a făcut progrese în acest domeniu, dar trebuie să demonstreze punerea în aplicare și să arate și realizări. De nu e vorba numai de existența regulilor pe hârtie, ci de modificarea societății, de modificarea sistemului din statul de drept, modificarea valorilor din societatea muntenegrană. Cred că sunt câteva puncte care pot fi întărite la uh, Uh, lucrurile stau la fel și pentru al doua domeniu, și anume chestiuni legate de societatea civilă. Domnul Tanăc spunea de egalitatea dintre sexe, dar mai sunt probleme de organizație ale societății civile, situația de pe piața muncii, unde lucrurile ar trebui spuse mai clar. Trebuie să vedem cum funcționează fondurile IPA în acest domeniu, pentru că uh, Trebuie văzut cum sunt folosite ele în societatea civilă. Punctul important, uh, și aici sunt de acord cu domnul Tanoc, este să evităm faptul că Montenegru va uh, se va confrunta cu amânarea negocierilor din cauza situației din Balcanii de Vest. Vedem foarte bine că în alte state se dezbate lărgirea Uniunii Europene, extinderea la nivel național și nu trebuie să renunțăm la modelul regata pe care l-am folosit în ce privește accesul la Uniunea Europeană. Fiecare stat trebuie să fie evaluat pe baza propriilor sale merite și nu trebuie să amânăm uh, începerea negocierilor cu Muntenegru pentru că alte țări din zonă nu uh, au progrese la fel de mans. Sunt de acord cu domnul Tanoc. Deci s-ar putea să înaintăm câteva amendamente, dar nu sunt importante. În general suntem de acord. Mulțumesc, stimate coleg, doamna Weigel. Hvala lipa, gospod predsedujoči. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Tanoc pentru un, o abordare ambițioasă și creatoare față de acest raport. De asemenea, uh, sunt foarte mulțumit că e un raport scurt, e un stat mic, transparent și cred că putem să avem o abordare pozitivă față de progresele sale și față de calea către Uniunea Europeană. Putem să spunem acest lucru foarte pe scurt, deci nu are sens să avem foarte multe amendamente. Nu vom face acest lucru. Avem doar câteva comentarii care cred că trebuie incluse în document. Sunt de acord și pot susține ideea exprimată de colegul numărul grupului uh, socialiștilor și democraților. Ne, nu există niciun motiv ca să se amâne începerea negocierilor și cred că în toate statele membre ale Uniunii Europene va exista un acord în acest sens. Muntenegru este un exemplu de succes, este un exemplu pozitiv că nu există probleme mari la orizont care să poată să amâne începutul negocierilor. Mai vreau să accentuez ceva. Muntenegru a făcut progrese în domeniile critice menționate foarte mult Mă refer mai ales la corupție. Cred că este corect să spunem că Muntenegru a făcut un efort conștient, a făcut progrese în acest domeniu, are legături cu toate statele vecine și dorește să coopereze și cu Interpolul. Următorul aspect, libertatea presei și incidentele din anii anteriori atacurile împotriva jurnaliștilor care au fost uh, văzute ca atare în anii trecuți. Numărul de incidente a scăzut, uh, conform ultimelor rapoarte, nu prea s-au mai înregistrat, iar uh, poliția se străduiește să facă anchete în asemenea incidente. E o parte a unei mentalități politice care trebuie să se dezvolte organic iar ideea de a le reproșa jurnaliștilor diverse probleme uh, a fost o idee acceptată în trecut, dar acum nu. Cât privește frontiera, conform informațiilor mele, uh, s-a planificat o reuniune într-un comitet mixt la nivelul șefilor de stat și de guvern între Croația și Muntenegru vor uh, declara că sunt gata să meargă cu această dispută la Curtea Internațională de la Haca. Și apoi problema Bisericii Ortodoxe, care este împărțită între Biserica Sârbă și Biserica Muntenegrană, Sigur că acest lucru provoacă foarte multă iritare în societate, este o chestiune reală, dar nu se poate rezolva la nivel de stat. Este o problemă pe care trebuie să o rezolve cele două biserici între ele și vreau să vă atrag atenția la încă un aspect, asupra încă unui aspect. Este important să nu creăm un domeniu de uh, intervenții legitime în afacerile altui stat între Sârbia și Montenegru. Montenegru trebuie să renunțe la toate formele de presiune. Uh, Serbia, mă scuzați, nu trebuie să mai preseze uh, Muntenegru prin intermediul acelor uh, fragmente de populație care sunt loiale Bulgariei, Serbiei. Și acum are cuvântul doamna Lunacek. Vorlage dieses Berichts danken. Vă mulțumesc, doamna președinte, și eu doresc să mulțumesc domnului Tenoc pentru acest raport uh, foarte bun și concis. Eu aș dori să mă refer la trei aspecte pe marginea căruia voi înainta amendamente și sper că voi uh, fi sprijinită. Însă lucrurile uh, pozitive, alineatul 1, unde se amintește faptul că negocierile ar trebui să înceapă cel mai târziu în iunie 2012, sprijinim acest lucru. Uh, dar există trei domenii care, după părerea mea, ar trebui să fie mai puternic, puternic uh, reflectate în acest raport. Unul dintre acestea este um, domeniul uh, energiilor regenerabile. Știți foarte bine că licitația referitoare la un baraj uh, care urmează să fie construit a fost un eșec până acum în zona respectivă se regăsește o mare biodiversitate și, după părerea mea, ar fi nevoie ca în, urmă, ca în cazul următoarei licitații publice lucrurile să se desfășoare mult mai transparent și ar trebui să cerem guvernului să ne prezintă o strategie clară despre uh, sectorul energetic uh, hidrologic. Deci eu nu mă opun deloc uh, uh, hidrocentralelor, dar trebuie să avem o strategie foarte clară în acest domeniu și voi înainta câteva amendamente în acest punct de vedere. Apoi, un al doilea aspect. Domnule Tenac, anumite uh, aspecte le-ați, am, le-ați uh, amintit în, uh, în raport. Nu v-ați uh, referit, de exemplu, la discriminarea între sexe, la discriminarea um, homosexualilor, a transexualilor și așa mai departe. Uh, Um, știți că au existat uh, demonstrații uh, care au fost uh, reprimate de către autorități și lucrurile nu au fost clarificate din acest punct de vedere, deci avem nevoie de o toleranță mai mare față de aceste categorii. Desigur, există autoritatea care se ocupă de uh, antidiscriminare. Există un memorandum cu unele organizații ale uh, homosexualilor și transexualilor, dar, după părerea mea, este nevoie de mai mulți pași în această direcție și, drept urmare, voi prezenta câteva amendamente uh, mai ales uh, în legătură cu drepturile transexualilor în domeniul sănătății. În general, cadrul legislativ trebuie îmbunătățit pentru a ține seama de drepturile și de necesitățile specifice ale acestor uh, persoane. Și apoi, în ultimul rând, um, presa și organizațiile neguvernamentale, dumneavoastră vă referiți la aceste aspecte, dar după părerea mea, um, cred că trebuie să subliniem mai mult care este rolul societății civile, care este rolul organizațiilor non-guvernamentale, să cerem un acces mai simplu la uh, Uh, documentele uh, publice, nu trebuie să existe aici niciun fel de obstacole ridicate de către autorități. Um, din acest punct de vedere, aici avem nevoie de mai multe îmbunătățiri și voi uh, prezenta un amendament. Însă, în general, doresc să vă mulțumesc pentru raportul bun pe care mi l-ați prezentat. Vă mulțumesc. Grazie. La parola al coleg. Mulțumesc. Domnul Huntis are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, cred că problema aderării Muntenegrului este o chestiune foarte simplă. E cea mai simplă dintre toate țările din Balcanii de Vest. Toate grupurile politice sunt de acord cu această aderare și grupul meu la fel. Cât privește raportul domnului Tanoc, nu știu la ce se refera când vorbea despre faptul că ieri dezbaterea despre fosta Republică uh, Iugoslavă a Macedoniei a ajuns la aspecte suprarealiste. Ce, la ce se referea cu această chestie? Se referea la disputele cu alte țări? Sigur, la, în Muntenegru nu avem acest tip de probleme. Nu se pune problema relațiilor cu țările vecine, dar permiteți-mi să spun că există alte teme suprarealiste sau mai degrabă realiste care țin de epoca noastră. Temele acestea sunt teme simple, e vorba de o țară care vrea să fie membra Uniunii Europene, în primul rând. aderarea, participarea la NATO, de când se consideră uh, un criteriu pentru ca o țară să intre în Uniunea Europeană și este văzută cu ochi buni. Sigur, și asta e un element suprarealist al epocii. În zona respectivă, NATO nu prea e popular. După cum se spunea ieri, NATO nu este deloc popular în această zonă și în al doilea rând, ce să cerem unei țări candidate? Ce îi se cere în momentul în care încep negocierile pe diversele capitole de negociere? Ieri a avut loc o mare demonstrație în Muntenegro împotriva măsurilor de austeritate. și ce spunem noi în acest raport? Spunem că țara aplică dispoziții referitoare la piața liberă și la liberul schimb. Suntem într-o epocă de austeritate și toate aceste dispoziții credem că sunt o manieră unică de a face pași înainte. Și ce se întâmplă cu nivelul salariilor? Ce se întâmplă cu șomajul? ce se întâmplă cu asociațiile civile uh, în cadrul statului. Pentru că există cerințe apropo de criteriile de la Copenhaga. Aș, și așa cum le interpretăm noi astăzi, ne temem că se aplică niște programe mult prea stricte de austeritate, independent de nivelul de șomaj. Uh, se aplică, cum spuneam, cerințe și criterii mult prea severe acestor uh, state care doresc să adere la Uniunea Europeană. Și în final mă întreb ce politică economică trebuie urmată în momentul în care evaluăm problemele sociale, cum ar fi șomajul și multe alte teme care sunt legate de această chestiune. Lucrul acesta o să-l abordăm ceva mai târziu manifestanții de ieri demonstrau împotriva unui guvern corupt. Așa că trebuie să examinăm în continuare problema corupției în Montenegru. Mulțumesc foarte mult. Cred... Mulțumesc foarte mult, domnul Cucan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur antevorbitorilor care au avut cuvinte pozitive față de Muntenegru și față de procesul de integrare a acestui stat în Uniunea Europeană. Aș dori să felicit și pe domnul Tanu pentru raportul foarte bun pe care l-a pregătit, raport care reflectă în mod obiectiv și în mod realist situația din acest stat. Muntenegru a urmat foarte bine agenda de integrare în Uniunea Europeană și mă, bucur fapt, mă bucură faptul că anul trecut a obținut statutul de stat candidat. Sper că acest proces va continua bine și ca uh, Muntenegru să înceapă negocierile în acest an. Negocierile nu vor fi ușoare și Cred că este foarte bine că sunt începute cele mai dificile capitole. Din acest punct de vedere, Aș dori să salut numirea lui Alexandru Andria Peo ca uh, negociator șef uh, din partea Muntenegrului în legătură cu cele șapte priorități identificate de Comisie în anul 2010. Sunt de acord cu domnul Tenoc. Au fost înregistrate progrese importante în aceste, în aceste domenii, mai ales în ceea ce privește rolul Parlamentului, regulamentul de funcționare, uh, legea electorală, prevederile care uh, reglementează funcționarea partidelor politice și finanțarea acestora, de asemenea uh, reforma justiției, combaterea criminalității organizate și corupției. Salut importanța dată educației pe marginea căruia s-a găsit un, uh, un compromis anul trecut. Um, Muntenegrul a reușit să-și controleze deficitul public pentru anul 2010 și 2011. Faptul că s-a alăturat Organizației Mondiale a Comerțului în noiembrie 2011 uh, dovedește cât de, de succes poate să fie acest stat. Toate aceste lucruri dau uh, o poziție de start foarte bună Muntenegrului înaintea începerii negociorilor. Cu toate acestea, există în continuare unele domenii care trebuie monitorizate îndeaproape. Um, eforturile de combatere a corupției trebuie continuate, mai ales combaterea corupției la nivel înalt, Apoi trebuie monitorizate foarte bine anumite cazuri specifice, cum este, de exemplu, privatizarea din sectorul telecomunicațiilor. Trebuie uh, garantată libertatea presei. Și în final, domnule președinte, consider că proiectul de raport ne oferă o ocazie foarte bună pentru a discuta mai mult toate aceste aspecte și sper că acest proiect de raport va ajuta mai mult, va ajuta Muntenegrul în următorul pas de integrare. Vă mulțumesc! Vă, mul- vă mulțumesc. Acum avem timp pentru ceilalți vorbitori pe care doresc să îi rog să respecte două minute. Primul are cuvântul domnul Cacin. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-l felicit pe domnul Tenoc pentru un raport uh, foarte echilibrat Așteptăm cu nerăbdare cu toții uh, deschiderea negocierilor de aderare cu Podgorița în iunie acest an. Muntenegru este o țară relativ mică cu o economie relativ mică, însă din punct de vedere al leadershipului politic, Muntenegru este un exemplu pentru celelalte state din Balcanii de Vest despre cum poate avea succes în procesul de integrare europeană. Ținând cont de, de acest context, cred că ar trebui să fim, uh, să așteptăm cu nerăbdare descrierea acestor negocieri în iunie. De ce? Pentru că în momentul în care se întâmplă acest lucru, Balcanii de vest <coughs> se vor modifica, pentru că celelalte state vor avea un stimulant foarte puternic de a merge în acest uh, sens. Foarte mulți vecini, Bosnia-Herzegovina, Serbia, uh, Albania, au rămas puțin în urmă. Și începerea negocierilor cu Muntenegru va uh, fi un uh, semnal de trezire și pentru Macedonia în sensul inițierii acestor negocieri cât mai repede. Este foarte important să se înregistreze progrese împotriva criminalității organizate și împotriva corupției sistemice, după cum a subliniat delegați, de, uh, șeful delegației Uniunii Europene din uh, Muntenegru, uh, cazurile de corupție înaltă trebuie să ajungă în fața tribunalelor. Cor- corupția este încă prezentă în, stată și, în statul respectiv și justiția trebuie să fie, să fie întărită. Um, statul de drept din statul din Muntenegru este foarte important. În momentul în care va fi, uh, vor fi deschise capitolele 2 și 3, vom putea moni- monitoriza progresul din domeniul justiției din Muntenegru. S-au făcut progrese foarte bune în alinierea legislației cu acquis comunitar în anumite domenii, dar punerea în aplicare este foarte, implicare, este foarte importantă, așa cum se spune de altfel în raport. Eu aș dori să subliniez cât de important este consensul larg la care s-a ajuns în domeniul educației și mai ales aspectele legate de limbă. Admir abordarea urmată pentru a ajunge la acest compromis uh, istoric. Trebuie să felicităm părțile implicate pentru, pentru acest acord. Sper că acest raport va contribui la o mai bună înțelegere între Bruxelles, între statele membre și Podgorița. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, colegul Peterle. Două cuvinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Tanoc pentru acest raport realist și uh, concis. A descris lucrurile așa cum sunt, Însă știm foarte bine că dimensiunea uh, statului nu garantează uh, un raport scurt. Raportul este atât de scurt pentru că l a făcut progrese foarte bine, lucru care a permis deschiderea negocierilor. Sper că acest stat va rămâne în continuare unul dinamic și că va uh, pune în aplicare statul de drept, economia de piață și că va îndeplini celelalte criterii necesare pentru aderare. Pentru concluzii, domnul Tenoc. Vă mulțumesc. Comentariile pe care le-am auzit îmi întăresc părerea mea, conform căreia Muntenegru se află pe această cale de progres înspre aderarea la Uniunea Europeană și că este nevoie de deschiderea cât mai rapidă a negocierilor. Salut uh, comentariile domnului Ferm, conform căruia Muntenegru trebuie judecat pe baza propriilor uh, merite, nu trebuie să tot ridicăm ștacheta uh, pe baza unor uh, unor uh, motive de politică internă. Doresc să mulțumesc și doamnei și pentru cele spuse și aștept cu nerăbdare amendamentele uh, socialiștilor și democraților uh, referitoare la consolidarea societății civile, combaterea corupției și îmbunătățirea libertății presei. Doresc să mulțumesc și colegului din partea ALDE Mulțumesc și pentru comentarii și îmi dau seama de cunoștințele sale uh, profunde ale regiunii respective. A menționat o întâlnire despre care eu nu știam uh, nimic și poate uh, va atinge și uh, relațiile între uh, Biserica Ortodoxă Sârbă și cea din Muntenegru. Cred că uh, aceste negocieri nu vor uh, afecta uh, procesul de integrare europeană, de aderare la Uniunea Europeană. Doamna Lunacek, desigur, și eu sprijin o transparență mai mare în licitațiile publice, dar nu voi sprijini niciun fel de amendament din partea ecologiștilor care ar avea un impact, un impact sever asupra economiei Muntenegrului deoarece cred că Muntenegrul are dreptul să-și ia propriile decizii în legătură cu sectorul energetic. Însă aștept cu nerăbdare um, orice amendamente pe care le veți prezenta, doamna Lunacek, în ceea ce privește drepturile uh, homosexualilor, transexualilor și așa mai departe. Apoi, s-a făcut o, un coleg a făcut o, refer, o referință specifică la NATO. Desigur, apartenența la NATO nu reprezintă un criteriu pentru aderarea la Uniunea Europeană, însă uh, Um, reprezintă un, un indicator despre stabilitatea uh, democratică, economică și așa mai departe a unui stat dacă face parte sau este în procesul de atera la NATO. Nu, uh, cred că acest lucru se amintește la considerentul uh, ce și nu aș dori să ștergem această referință pentru că este vorba de orientarea externă a Muntenegrului Uh, Montenegrul își dorește să facă parte cândva și din uh, NATO. Uh, deci pur și simplu sublinea faptul că este vorba de un stat care are o orientare euroatlantică. Domnule Cucan, salut întotdeauna cuvintele dumneavoastră pentru că aveți experiență vastă în regiunea dumneavoastră, deci aștept cu nerăbdare contribuția dumneavoastră, domnule Cacin. Salut și comentariile dumneavoastră, deoarece sunteți un expert în zona respectivă și dacă doriți să prezentați orice amendamente, mai ales în legătură cu rolul Muntenegrului ca un stat mic, dar cu un rol foarte important de mediator între vecini, Uh, poate puteți să uh, îmi explicați mai mult din acest punct de vedere. Am auzit și eu uh, de această dorință în Podgorița că Muntenegru dorește să aibă un rol de mediator în Balcanii de Vest. Este o abordare foarte interesantă din punctul meu de vedere. Și domnul Peterle a avut cuvinte pozitive față de raportul meu. După cum am spus, eu consider că am fost norocos că mi s-a acordat acest raport, pentru că uh, a fost un raport foarte ușor de redactat. Aștept cu nerăbdare orice amendamente, uh, aștept cu nerăbdare orice dezbatere care va avea loc și votul final din plenară. Cel mai important lucru pentru Muntenegru este să uh, inițieze negocierile cât mai curând posibil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Tenoc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 februarie la ora 18. Deci 2 februarie, ora 18. Vă mulțumesc foarte mult. Vom reîncepe lucrările comisiei noastre la ora 11 pentru a discuta uh, primăvara arabă după un an. Avem invitați și reprezentanți ai uh, parlamentelor uh, naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Mhm. Colleghi, è tempo di iniziare. Dragi colegi, aș dori să vă rog să luați loc. Am uh, programat o dezbatere foarte interesantă. Este vorba de revoluțiile arabe în perspectiva de acum, după un an, aș dori să salut oaspeții noștri. În primul rând aș dori să-i salut pe colegii noștri din Parlamentele Naționale și aș dori să mulțumesc tuturor celor care au dat curs acestei uh, invitații și au venit la comisia noastră pentru a participa la această dezbatere foarte interesantă. Care este situația cu revoluțiile arabe după un an? Cred că este foarte importantă prezența colegilor din parlamentele naționale care s-au implicat în această inițiativă. Doar este vorba de o nouă situație în urma tratatului de la Lisabona. Cu această discuție, Parlamentul European a dorit să arate din nou cât de mult ne interesează uh, transformările care au loc de cealaltă parte a Mării Mediterane. În urmă cu un an, poporul uh, tunisian a inițiat această revoluție împotriva lui Ben Ali și uh, și-a preluat uh, frâiele destinului. Protestele din uh, Tunisia au dus la proteste similare peste tot în lumea arabă și Parlamentul uh, European a fost unul din primele parlamente care și-au manifestat uh, sprijinul în sensul mișcărilor din lumea arabă. Evenimentele respective au dus, au cerut o reacție urgentă din partea Uniunii Europene. A trebuit să ținem seama de caracterul unic al acestor evenimente, să ținem seama de uh, situația de la fața locului în fiecare stat în parte. Pentru noi, uh, drept urmare, a fost foarte important să uh, discutăm astăzi cu reprezentanții Comisiei și cu reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă pentru a discuta împreună provocările actuale și provocările viitoare care sunt aduse pentru noi de către revoluțiile arabe în legătură cu stabilitatea instituțiilor de, din statele respective. Foarte importantă este și poziția Consiliului um, Consiliului Europei, care acum este, reprezent, este prezent prin reprezentanții Comisiei de la Veneția, care s-a, implicat în procesul um, de uh, democratizare din uh, țările arabe. Doresc să vă aduc aminte că și partenerii noștri de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, își doresc uh, o democratizare a țărilor arabe îl salut în acest context pe ambasadorul William Taylor. care este de asemenea interesat de procesul de democratizare din statele arabe. Au fost exprimate și anumite temeri și tocmai de aceea am avea nevoie de o abordare politică comună. Mă apropiu de finalul introducerii mele și aș dori să îi dau cuvântul acum domnului Antonio Pan- Panțeli, care va conduce prima parte a întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i salut pe cei trei oaspeți de astăzi, Bernardino Leon, care este reprezentatul special al Uniunii Europene pentru uh, sudul Mării Mediterane. Vreau să salut și pe ambasadorul William Taylor, care este coordonatorul special al Statelor Unite ale Americii pentru tranziția din Orientul uh, apropiat, și pe Gianni Buchicchio, care este președintele Comisiei de la Veneția în cadrul Consiliului Europei. Acum va avea loc prima parte a schimbului nostru de opinii și cred că ar trebui să avem o abordare pragmatică, să discutăm cât mai pragmatic realitatea. Noi avem un contact permanent cu partenerii noștri de pe malul celălalt al Mării Mediterane mai ales mandatul domnului Leon se încadrează foarte bine în perspectiva noii politici de vecinătate a Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? Ne, do- ne dorim să acompaniem partenerii noștri din sudul Mediteranei în procesul de democratizare. Au fost luate inițiative uh, specifice și este foarte important să cunoaștem aceste inițiative Înainte să discutăm uh, aspectele și uh, lucrurile importante rezultate în urma rezultatelor alegerilor din uh, Tunisia și din Egipt, Însă trebuie să ținem seama de întreaga regiune, trebuie să ținem seama de ce se întâmplă, de exemplu, și în Libia. Și William Taylor are o, o sarcină asemănătoare de însoțire acestei acestui proces de transformare în lumea arabă. Vom afla mai multe lucruri despre strategia Statelor Unite, despre instrumentele care stau la dispoziția Statelor Unite și sperăm că ambasadorul Taylor ne va uh, prezenta uh, noul context rezultat în urma uh, revoluțiilor arabe. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt angajate în sprijinirea transformărilor democratice, democratice ținând seama, desigur, de specificitățile locale. Am dori să ne coordonăm mai bine aceste eforturi și um, Consiliul European s-a um, implicat prin intermediul Comisiei de la uh, Veneția în acest proces de sprijin, lucru foarte important, uh, mai ales în fazele incipiente a, re- a Revoluțiilor Arabe. Domnul Buchichio, Buchichio a fost prezent în acest proces. Dumnealui are un dialog uh, permanent nu doar cu reprezentanții lumii academice, dar și cu societatea uh, civilă și cu uh, cei care discută aspectele constituționale. Dumnealui ne va prezenta toate aceste aspecte uh, relevante după alegerile care au avut loc în Tunisia și în uh, Egipt. Cred că pentru noi toate aceste lucruri sunt foarte importante. Acum îi dau cuvântul lui Bernardino Leon și aș dori să vă mai aduc aminte că am uh, planificat o discuție după prezentările ținute și fiecare dintre dumneavoastră are 10 minute la dispoziție. Domnul Leon are cuvântul acum. Grazie mille. Uh, good morning and uh, it's a great opportunity. Bună dimineața. Uh, e o ocazie importantă pentru mine să mă aflu din nou în Parlamentul European. Am spus de la bun început că dialogul cu dumneavoastră este crucial și sunt uh, de părere că dat fiind că autoritățile din uh, sud uh, sunt uh, uh grupate în uh, adunări constitutive, uh, trebuie să sublinăm din nou importanța parlamentelor naționale și de aceea îi salut pe reprezentanții acestor uh, structuri. Uh, prezența parlamentelor naționale este extrem de importantă în rolul nostru și în contactele noastre dialogul cu noile instituții este deosebit de important. Această sesiune se axează uh, pe contextul internațional cu participarea uh, Uniunii Europene, a societății civile, a Statelor Unite. Deci uh, este un peisaj complex. Sudul Mediteranei este privit unor cu scepticism de unele părți și pot să înțeleg că asta se întâmplă pentru că oamenii citesc uh, sondaje de opinie, sondaje de opinie în țări cum ar fi Egiptul. Și e adevărat că atunci când uh, populația este întrebată în legătură cu partenerii internaționali, e adevărat că de obicei uh, Europa nu este pe primele locuri și oamenii sunt de părere uneori că trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla în aceste țări înainte de a întreprinde acțiuni, înainte de a hotărâ asupra strategiilor noastre viitoare. Mesajul meu este că nu trebuie să procedăm așa. Noi, europenii, uh, avem uh, valori uh, importante, comunitatea internațională are uh, posibilitatea de a influența ceea ce se întâmplă în uh, regiune. Nu ne putem permite să fim spectatori. Trebuie să ne implicăm toate instituțiile, componenta legislativă, executivă. Asta este o responsabilitate majoră pentru Europa și comunitatea internațională. M-ați rugat uh, să comentez asupra inițiativei dialogului cu diferite țări uh, după alegeri uh, în aceste țări, să comentez asupra provocărilor pe care le întrevăd în viitor și într-un context internațional. O să mă refer la fiecare țară din regiune. În primul rând, Tunisia. Avem un task force și aș dori să subliniez că acest grup nu este numai cu guvernul uh, tunisian, ci cu partidele politice, reprezentanții societății civile au fost uh, implicați pentru a conlucra cu noi la autorități după uh, alegeri. Uh, coaliția este formată din trei partide politice, CPR, Takato și Nafta, aceștia au fost uh, implicați în uh, constituirea acestei, acestui grup de intervenție și se păstrează un contact permanent cu, în special cu liderii acestor uh, partide politice. Mâine o să plec din nou pentru a doua oară în Tunisia și o să mă întâlnesc cu primul ministru Jubali pentru a doua oară după aceste alegeri Prima întâlnire a fost înainte de a fi rugat să formeze un nou guvern. A fost uh, o întrevedere foarte lungă. Uh, am avut posibilitatea să parcurgem o serie de chestiuni uh, delicate și am văzut uh, cât de implicat este personal pentru reconciliere, pentru a uh, restabili legăturile cu europenii, cu americanii, cu comunitatea internațională și cred că vom avea în curând mesaje importante de la noul prim-ministru din Tunisia în legătură cu relațiile speciale pe care dorește să le aibă cu uh, Europa în legătură cu ceea ce va face uh, Tunisia. După care va avea loc uh, o întâlnire de follow-up a task force-ului. Acest lucru este important. Trebuie să sporim relațiile și insist asupra rolului Parlamentului European și al parlamentelor naționale. În Iordania am uh, făcut mai multe vizite. În 11 uh, februarie o să mă întâlnesc uh, cu regele Abdallah și este foarte implicat. El a prezentat în detaliu calendarul alegerilor din acest an și în Iordania, de la cel mai înalt nivel, uh, primul ministru, ministrul planificării, ministrul de externe, sunt cât se poate de implicați. Însă o să mă refer la uh, legătura mea cu ministrul uh, afacerilor parlamentare. Uniunea Europeană este implicată prin acești miniștri în Uh, procesul de reformă, suntem la curent cu legile pe care le pregătesc uh, pentru următoarele două, trei luni, care vor constitui uh, fundamentul acestui proces. La ultima mea vizită, la cea mai recentă vizită, am avut întâlniri cu reprezentanții 11 partide politice din Iordania, Uniunea Europeană a fost invitată să se afle în uh, acea sală, să participe la dialog. La sfârșitul întâlnirii, unii reprezentanți acestor partide politice, inclusiv uh, reprezentând opoziția într-o reuniune care a fost uh, dură uneori și foarte cinstită, acești reprezentanți ne-au spus că este prima oară când vedem Uh, un reprezentant uh, internațional în aceste contacte directe este un lucru foarte important și ne va ajuta să continuăm să lucrăm uh, în această perioadă de tranziție. Pe lângă aceste 11 partide politice din Iordania, păstrăm legătura cu societatea civilă, la fel ca și în Tunisia, eu și echipa mea ne vom întâlni cu mai bine de 20 de reprezentanțe societății civile. Următorul pas este uh, uh, grupul de intervenție de task force-ul la sfârșitul lui februarie, ca și în cazul uh, Tunisiei, unde am uh, avut o reprezentare importantă a acestui Parlament. Antonio Panzeri a fost prezent și Ignacio Salafranca și ceilalți membri ai Parlamentului European care au fost prezenți. Sperăm că acesta va fi situația și în Iordania. În Egipt uh, suntem într-o perioadă de pauză. Am văzut care au fost uh, rezultatele uh, alegerilor legislative. Vor urma alegerile prezidențiale și va fi predată puterea unui guvern civil. Islamiștii vor forma o coaliție cu celelalte partide politice, păstrăm legătura uh, uh, suntem uh, implicați cu toate partidele politice, guvernul interimar, uh, cu organizațiile societății civile. În cazul uh, Egiptului suntem în contact cu multe organizații ale societății civile. În cazul Marocului, Marocului situația este aceeași. În prima săptămână după alegeri am avut deja trei vizite în cazul Marocului aș dori să subliniez importanța ca acest Parlament să se implice în legătura cu Marocul. Pentru Maroc este o situație specială după alegeri și este crucial să ne angajăm. Știu că au fost luate niște hotărâri dificile în cazul Marocului și insist asupra faptului asupra acestui fapt. Și nu în ultimul rând, Libia, am avut primul atelier de dezbat. Vom avea primul atelier uh, săptămâna viitoare, pe 30-31 ianuarie. Uniunea Europeană are o responsabilitate specială împreună cu Banca Mondială, ONU și Fondul Monetar Internațional. Noi răspundem de coordonarea eforturilor uh, internaționale cu reprezentații naționali din diferitele țări implicate în uh, proces, vom fi coordonați de aceste trei entități și împreună și uh, pe lângă acest uh, atelier de dezbateri uh, vom organiza un atelier similar, un workshop similar cu reprezentanții societății civile. De asemenea, vrem să ajutăm uh, țara să ajungă la o situație normală în uh, situații delicate uh, și în domenii care sunt delicate, cum ar fi cel al asigurărilor sociale intervenția politică și economică trebuie să meargă mână în mână, pentru că demonstrațiile care au loc în aceste țări se referă la uh, libertate, demnitate, includerea în uh, sistemul politic, dar și uh, locurile de muncă. Și locurile de muncă reprezintă o provocare majoră. Deci să încep cu acest element. În ceea ce privește locurile de muncă, uh, comunitatea internațională nu numai că trebuie să dea răspunsuri în ceea ce privește dezvoltarea cooperării, aceste țări au posibilitatea să producă și să aibă economii care să funcționeze. Așadar, dați-mi voie să subliniez faptul că domenii cum ar fi comerțul, investițiile, agricultura sunt domenii cheie dacă dorim ca aceste economii să funcționeze așa cum trebuie. În ceea ce este componenta politică, cred că un dialog intensificat cu toate forțele politice este important, să creăm punți cu toți acești noi actori din toate punctele de vedere nu este un lucru care trebuie să se întâmple numai interinstituțional, ci de la societate, societate la societate aceste țări se schimbă în mod uh, dramatic, forțele politice se schimbă dramatic, dar și noi trebuie să ne schimbăm, trebuie să înțelegem altfel ceea ce se întâmplă în regiune. Trebuie să ne implicăm uh, tehnic în toate microprocesele care au loc uh, în regiune la nivel uh, legislativ, uh, reformele care uh, sunt necesare. De asemenea, trebuie să ne implicăm în observarea alegerilor și dați-mi voie să reamintesc importanța misiunii conduse de domnul Galer în Tunisia, care a fost uh, apreciată. În ceea ce este contextul internațional, uh, dați-mi voi să vă spun, ambasadorul Taylor este astăzi aici, a făcut o treabă foarte bună și lucrăm împreună. Statele Unite rămân un actor important, dar facem, procedăm la fel cu instituțiile internaționale financiare, cu ONU și cu țări ale Golfului, cu țări precum uh, Uh, Turcia, uh, Elveția, uh, Corea, China. Dorim să lucrăm mai îndeaproape prin intermediul Uniunii Europene cu toate aceste țări. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este ambasadorul William Taylor. Răspunsul administrației americane la primăvara arabă. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare să mă aflu aici cu dumneavoastră. Sunt încântat că sunt aici cu prietenul meu, Bernardino Leon. În uh, Statele Unite sunt cunoscut drept uh, americanul Bernardino Leon. Noi ne-am asumat această responsabilitate și uh, suntem interesați în succesul acestei tranziții. Luăm lucrurile foarte în serios. Am identificat resursele, am creat o structură, o organizație care se axează pe uh, procesul de tranziție în Orientul Mijlociu. Bernardino și cu mine avem responsabilități comune în susținerea Egiptului, uh, uh, Libiei și uh, Tunisiei. Bernardino are și alte țări și de care se ocupă, Marocul și Iordania. Eu nu um, am responsabilitatea și acestor uh, țări. Uh, tranziția în această, aceste țări uh, poate să se extindă și sper că cândva în viitorul apropiat, pe lângă țările pe care le-am menționat, Siria și Yemenul, să se alătură țărilor care parcurg un proces de tranziție democratică. Suntem de părere că acesta este evenimentul geopolitic cel mai important în regiunea noastră și uh, în lume din 1989. Vrem să susținem cât se poate de mult uh, uh, această tranziție. Considerăm că este important să conlucrăm cu europenii, în special cu Uniunea Europeană, în acordarea susținerii noastre procesului de tranziție. Uniunea Europeană Uh, are o serie de uh, puteri, uh, de puncte forte în acest domeniu, relațiile comerciale, politica de vecinătate, relațiile cu societățile civile din aceste țări. Într-adevăr, Uh, rolul de leadership uh, în uh, campania cu NATO, toate acestea arată că este important ca noi să lucrăm împreună cu Uniunea Europeană în acest proces de tranziție. Am învățat câte ceva despre stabilitate. Considerăm că stabilitatea pe termen lung în această regiune nu este generată de susținerea regimurilor autoritare. Am făcut uh, greșeli uh, în trecut. Stabilitatea reală vine din partea unor guverne care guvernează cu consimțământul celor pe care îi conduc. Este un concept important pe care îl luăm foarte în serios. Dumneavoastră luați foarte în serios și vrem să susținem această uh, regiune în care populația se implică, după cum am spus. Uh, susținem alegeri corecte și libere. Asta înseamnă dezvoltarea unor instituții care să răspundă în fața cetățenilor acestor țări, apoi respectarea drepturilor omului, drepturilor minorităților, drepturilor femeilor. Este important să ne concentrăm asupra justiției și asupra statului de drept în aceste țări. Considerăm că sunt valori uh, umane pe care arabii, europenii, americanii uh, le cer și trebuie să le dăm posibilitatea să pună în valoare astfel de valori. Sunt valori comune, dar în contexte diferite în cele trei țări pe care, pentru care coordonez uh, ajutor oferit de Statele Unite. În Tunisia este foarte clar uh, că aceasta este liderul în ceea ce privește pașii politici, dar și în ceea ce privește începutul primăverii arabe. Aici au avut loc primele alegeri Tunisia este considerată ca o țară cu alegeri corecte, libere. De aici a rezultat o coaliție care include un partid islamist aflat la conducere în coaliție cu partide seculare, cu partide laice. Suntem foarte bucuroși că președintele, prim-ministru Tunisiei vor face primele călătorii internaționale la Bruxelles. Credem că este un semn foarte bun pentru poporul tunisian este un semn foarte bun că ei recunosc și apreciază Uniunea Europeană, popoarele europene care i-au susținut în uh, căutarea lor uh, uh, pentru democrație. Și sigur că probabil și noi vom lansa o invitație asemănătoare putem susține atât dezvoltarea economică cât și cea politică. Politicul și economicul merg împreună, niciuna nu poate avea succes fără cealaltă, împreună pot fi durabile. Ne gândim în partea economică la garanții oferite pentru împrumuturi, încurajăm sectorul privat, vom uh, acorda ajutor firmelor americane care doresc să investească în Tunisia, în Tunisia și sigur și antreprenorilor care vor apărea în Tunisia. Un program uh, important internațional este Corpul Păcii. Corpul Păcii a acționat în Tunisia acum mulți ani, a plecat de acolo în timpul lui Ben Ali și vom invita din nou uh, Corpul Păcii să revină în Tunisia. Tunisienii, de fapt, sunt cei care îl invită. În Egipt, lucrurile sunt mai complexe. Este uh, o situație foarte dinamică, cu o dinamică foarte interesantă. Au avut loc alegeri libere Uh, a ieri a avut loc prima ședință a Parlamentului, Partidul Islamist, Partidul Libertății și Justiției a avut rezultate foarte bune în alegeri. Există un alt partid, un alt partid islamist, Paradul, Partidul Salafist, care a avut rezultate destul de bune. Noi sperăm că se va aplica în Egipt modelul tunizian Vrem să vedem dacă răsare o asemenea coaliție și să vedem cum va reuși să guverneze tot spectrul politic, recun, rec, recunoscând drepturile minorităților și al valorilor umane. Susținem uh, angajamentul Consiliului uh, Armatei de a preda puterea conducerii civile în iunie, la începutul lui iulie și alegerea unui președinte conform noii Constituții care este redactată de 100 de persoane care vor fi desemnate de acest nou Parlament care a luat ființă ieri. Credem că este un proces foarte important și susținem uh, procesul. Sigur, ar fi mai bine mai repede decât mai încet, dar vom susține nou guvern în momentul în care va apărea. Societatea civilă din Egipt se dezvoltă de asemenea foarte repede. Ne-a bucurat să, să susținem dezvoltarea societății civile în trecut. Vom face acest lucru și în viitor, atât din punct de vedere economic, din punct de vedere al presei, dar și vom susține dezvoltarea partidelor politice. La fel ca și europenii, uh, susținem organizațiile politice uh, care susțin nu partidele politice individuale, ci e la dezvoltarea partidelor politice într-un sens larg. Din păcate, guvernul egiptean ne-a urmărit asemenea organizații care susțineau dezvoltarea în sensul larg a partidelor politice în nu au fost raiduri organizate numai la ONG-urile americane, dar și la ONG-uri egiptene și ONG-uri uh, europene. E o problemă pentru noi, e o problemă și pentru egipteni și ne așteptăm ca aceste ONG-uri să-și redeschidă din nou porțile și toate bunurile lor care au fost confiscate să le fie returnate, calculatoare și așa mai departe, și ca ele să poată funcționa liber. Așteptăm această hotărâre, dar deocamdată ne confruntăm uh, cu dificultăți în această privință. Totuși, am, uh, uh, avem susținere pentru Egipt. După cum știți, am oferit ajutor militar guvernului egiptean, armata egiptene mai ales, însă anul acesta, ajutorul acesta este însoțit de niște condiții impuse de Congres. Cea de-a treia car, țară de care mă ocup este firește Libia, unde provocările sunt mult mai mari în ce privește organizarea și dezvoltarea concurenței politice în alegerile din iunie susținem ca și în Tunisia și în Egipt uh, lucrul acesta. În Tunisia și în Egipt se înțelege mai bine cum funcționează alegerile, chiar dacă nu a fost vorba de alegeri reale, dar cel puțin a fost un proces de alegeri. În Libia însă nu este cazul. Pentru ei este o provocare și susținem acest lucru. Și Uniunea Europeană susține dezvoltarea unui proces electoral în această țară, iar Comisia de la Veneția, sunt sigură, sunt sigur că va avea o activitate importantă acolo. După cum spuneam mai devreme, susținem uh, rolul conducător, rolul de lider al Uniunii Europene în reconstrucția Libiei. Noi ne mulțumim cu rolul de susținător, așa cum s-a întâmplat și în operațiunile NATO de anul trecut. <clears throat> Vom uh, coordona activitățile noastre împreună cu ONU iar ONU va coordona și cererile din partea guvernului libian și asistența oferită de noi. Care este abordarea noastră regională? Ne face uh, plăcere să continuăm uh, uh, activitățile inițiate anul trecut de președinția franceză a grupului G8, uh, care a început la Deauville. Președinția noastră va avea în mai la Chicago o întâlnire la cel mai înalt nivel și sperăm ca până atunci să putem uh, avea progrese în continuare să fi identificat uh, zonele în care se pot face progrese și să putem coopera cu societatea civilă. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Cred că asta este marea șansă a acestui secol, americanii și europenii au posibilitatea să coopereze în acest domeniu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule ambasador! Și acum punctul de vedere al Comisiei de la Veneția, prin președintele Comisiei de la Veneția. Mulțumesc, domnule președinte! Am fost în Tunisia acum un an, în luna martie, împreună cu domnul Buzek, fostul președinte al Parlamentului European și eram foarte optimist atunci. Mă gândesc că și domnia sa era optimist. Am fost din nou în, în Tunisia săptămâna trecută și uh, optimismul meu este mai nuanțat și am să vă spun de ce. În primul rând, nu sunt mai puțin optimist uh, um, nu numai în privința Tunisiei, dar și pentru celelalte țări arabe. Pe de altă parte, mi se spune că, uh, îmi spun eu că Europa Centrală și Orientală uh, a avut nevoie de mai bine de 20 de ani pentru a termina procesul de tranziție spre democrație și nu toate țările din această zonă, mai ales cele din sudul Europei, n-au reușit să ajungă la democrație. Un element care poate uh, frâna evoluția spre democrație. Pentru Tunisia, de exemplu, este problema economică. Dacă nu ajutăm Tunisia pe plan economic, au un milion de șomeri. Anul acesta vor fi un milion de șomeri. Este un număr care a crescut foarte mult față de anul trecut din cauza războiului din Libia. 500.000 de tunizieni au rămas fără loc de muncă dar acest lucru este provocat și de faptul că mai multe întreprinderi europene, din cauza lipsei de siguranță, din cauza revendicărilor sociale, din cauza nesiguranței, s-au retras de pe piața tunisiană. Deci pentru Tunisia e, trebuie să evite o explozie socială din cauze economice. În Maroc uh, nu se pune problema economică sau socială atât de mult ca în Tunisia, ci mai ales punerea în aplicare a Constituției. Se vorbește de tansil, adică de faptul că, uh, precum Coranul, Constituția se va revărsa în legile civile, nu? La, la fel uh, cum Coranul uh, i s-a iluminat profetului. Cred însă că e un, progr- un pro, proces mult prea lung E nevoie de un uh, efort legislativ pentru a pune în aplicare Constituția marocană și acest lucru trebuie făcut cât mai repede cu putință. În Egipt uh, sunt multe alte probleme. Există o problemă economică. Egiptul este o țară importantă prin populație și prin greutatea politică pe care o are în Orientul Mijlociu. Dar uh, alegerile care au avut loc au dat rezultate care nu sunt favorabile democrației frăția musulmană, salafiștii, care au uh, un rol, un număr foarte mare de, de locuri în Parlament vor avea mai mult decât două treimi din majoritate. Și știți foarte bine cu toții că o, o majoritate prea puternică într-un Parlament, oricât ar fi el de democratic, poate să ducă la derive și asta este problema, după părerea mea, pentru Egipt. În Bahraim, de exemplu, o țară de care n-am vorbit, dar care a trecut și ea prin mișcări importante, se pune problema religioasă, în primul rând predominare, uh, faptul că societatea este predominată de șiiții față de suniți. Și Siria, firește, este o problemă importantă și multe state arabe analizează ce se întâmplă în Siria. Căderea regimului alauit, care ar putea să ducă la o fractură în axa șiită care merge din Iran, Irak, Hezbollah și Siria. Acestea sunt provocările pe care le văd eu și care mă fac să fiu mai, put, mai pesimist decât acum un an. Sper să mă înșel și sigur trebuie să lăsăm timpul să acționeze. Democrația nu se face în câteva minute, nu se face nici măcar în câțiva ani. După cum spuneam, în țările din Europa de Est, ă, procesul a durat destul de mult. Cred că statele arabe au o șansă. Există un nivel cultural superior față de multe alte țări din Europa Centrală și de Est. Există o intelectualitate care este la același nivel cu intelectualitatea noastră. Există o societate civilă care este foarte puternică în multe din aceste țări. Deci cred că aceasta va facilita un progres mai rapid spre consolidarea democrației. Am să revin asupra Tunisiei. Cadrul juridic, pentru că am uitat să vă spun ceva. Comisia de la Veneția, pentru cei care nu știu, este o uh, asociație independentă consultativă a Consiliului Europei care uh, se preocupă de domeniul dreptului constituțional. Deci de la căderea zidului Berlinului din 89, noi ajutăm toate democrațiile să-și revizuiască Constituția ca aceste Constituții să fie în conformitate cu standardele universale ale de democrației. Comisia de la Veneția a fost destul de clar văzătoare, pentru că în cele din urmă am simțit uh, o, valul de schimbare sau dorința de schimbare în anumite țări arabe din 2006 și încă din 2007 am stabilit contacte întâi cu Algeria, apoi cu Maroc, cu Tunisia, cu Egiptul, cu Bahrain, cu Yemenul, cu Libia. Și toate acestea, nu cu autoritățile, care erau sub tutela dictatorilor de atunci, ci prin Uniunea Arabă, prin Consiliul Constituțional, deci cumva prin puterea judecătorească supremă, acolo erau uh, bărbați și femei care, fără să spună cu voce tare, aspirau la mai multă democrație în statele lor. Deci am stabilit contacte din 2006 unele dintre aceste state au devenit membre cu deturi de prime ale Comisiei de la Veneția, Maroc, Tunisia, Egiptul. Egiptul dorește în continuare să devină membru, dar din cauza situației actuale cred că va mai dura ceva timp autoritatea palestiniană are un statut special și Israelul la fel. Este o chestiune pe marginea căreia putem discuta. Am creat o subcomisie uh, pentru malul de sud al Mediteranei. Prima reuniune va avea loc în martie anul acesta și vom discuta cu colegii arabi pe marginea unor chestiuni de interes comun. Deci, în Tunisia, cadrul juridic este stabil. Este stabil și merge în direcția corectă. În cele din urmă au reușit să facă ce doreau să facă. Alegerile au fost amânate doar cu câteva luni, dar adunarea națională constituantă a fost creată în cele din urmă și a început să acționeze. Adunarea constituantă are un fel de mică Constituție, sarcina este să redacteze o Constituție în termen de un an, dar în momentul în care și-au preluat funcția, au spus că au legitimitatea poporului, iar acordul care fusese obținut înainte de la comisie. Benașur crease baza pentru crearea acestei adunări constituante, deci acest acord politic nu mai este valabil, nu este juridic, deci o să folosească timpul de care au nevoie. Dar sub presiunea societății și a comunității internaționale, toate contactele mele din Tunisia, toate partidele politice care participă la uh, această adunare constituantă m-au asigurat că în cele din urmă nu va dura mai mult de 18 luni, iar următoarele alegeri parlamentare vor avea loc în primăvara anului 2013. Deci cadrul juridic face progrese. Au fost niște probleme privind adoptarea, adoptarea regulamentului adunării constituante, dar s-a făcut acest lucru vinerea trecută. Joi s-a rezolvat problema privind comp compoziția celor șapte comisii ale acestei uh, adunări. Ele vor lucra în paralel pentru a ajunge la un proiect unic de Constituție. Deci există șapte comisii și o comisie coordonatoare care e foarte importantă, după cum vă seama, iar uh, Ben Jafar este președintele adunării constituante este, dorea să fie și președintele acestei comisii coordonatoare. Se pare că s-a ajuns la un compromis, Ben Jafar va avea a, președinția Comisiei de Coordonare, iar celelalte șapte comisii o să lucreze fără încetare la redactarea noii Constituții. Deci, pe plan juridic, lucrurile merg bine, alegerile s-au desfășurat bine, un fel de comisie electorală care a fost creată pentru alegerile care au avut loc, a funcționat bine, cu uh, excepția listelor electorale, pentru că s-au înregistrat numai 57% sau 52%, spune vorbitorul, din electorat. Ceea ce uh, îmi spun tunisienii că, care nu fac parte din partidul Enada, că în cele din urmă Enada nu are 34% din electorat, ci numai 18% avea 34% din 52%. La următoarele alegeri, dacă se înscrie toată lumea și dacă votează toată lumea, Enada care uh, are deja o serie mare de voturi, ar trebui să aibă mai puțin și să lase mai multă marjă celorlalte partide politice. Troica, cele trei partide care uh, au, formează coaliția în adunarea constituantă, au o majoritate confortabilă uh, care nu e de două treimi, dar care este superioară majorității absolute, care este necesară pentru adoptarea legilor organice, ca și pentru adoptarea Constituției articol cu articol. Constituția în ansamblu trebuie să fie adoptată prin două treimi, iar coaliția de trei partide va avea nevoie de încă șapte voturi pentru a adopta în cele din urmă Constituția. Cred că am depășit timpul care mi era alocat. Am să vă spun că urmărim situația din celelalte țări, din Egipt, din Bahraim, unde se pare că există mișcări uh, din partea regelui mai ales, pentru a ajunge la cooperare internațională și pentru a încerca să transforme țara, ca și în Iordania. În Iordania avem uh, consilii, avem contacte între Consiliul Europei și Iordania, s-ar putea să facem o vizită și să stabilim un program de acțiune comună. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Vom trece imediat la dezbateri și voi închide lista vorbitorilor. Avem deja 15 vorbitori din partea Parlamentelor Naționale, uh, bineînțeles din partea membrilor uh, europarlamentarilor. Și cred că fiind gaz de bune, înseamnă că în primul rând vom da uh, cuvântul Parlamentelor Naționale făcând astfel o discriminare pozitivă. Deci fiecare vorbitor are la dispoziție două minute. Iar uh, europarlamentarii un minut și jumătate. Vom începe cu doamna Delara din Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Vă mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră de a invita parlamentele naționale la această dezbatere atât de esențială, acest schimb de opinii. Vreau să spun că sunt uh, de acord cu intervenția domnului Leon. Susțin pe deplin necesitatea unor relații coerente între parlamentele naționale și Parlamentul European vecinătatea din sud este într-o stare de instabilitate. S-a vorbit de nevoia de a garanta siguranța și drepturile în această zonă. Nu se poate, nicio țară nu se poate compara cu alta. Am văzut ce s-a întâmplat în Libia ieri, de exemplu, dar popoarele din această zonă cer să, ajung, să aibă o mai bună dezvoltare, o democrație mai bună și de asemenea sunt și foarte multe interese în această zonă. În timpul scurt de care dispun, uh, am să spun lucrurilor pe nume. E foarte devreme să cerem capitalizarea pe, pe celor care au participat în Revoluție. Este prea devreme. Comunitatea internațională este invitată să gestioneze această criză internațională care are repercursiuni destul de periculoase pentru țările din Sud, dar și pentru țara mea. Orice inițiativă trebuie să încerce să limiteze fenomenul imigrației, să limiteze focarele de imigrație. Trebuie să garantăm respectul drepturilor omului să ajutăm, să acordăm asistență tehnică acestor țări astfel încât să ajungă la stabilitate. Și, bineînțeles, trebuie să se, se respecte instituțiile cetățenilor și europeni care au relații cu aceste țări. Situația din Siria nu mai poate continua. Violența duce, violența duce la alte acte de violență și pot să existe repercursiuni importante destabilizatoare pentru tot Orientul Mijlociu. Este foarte clar că regimul lui Assad, cu politica de represalii care continuă, este un drum fără ieșire, de aceea comunitatea internațională trebuie să se implice. Situația din Palestina, de asemenea, a duce la o lipsă de stabilitate. Palestinienii trebuie să uh, aibă până cele din urmă o patrie și trebuie găsită o soluție susținută la nivel internațional. Diplomația europeană trebuie să garanteze că trebuie să existe o unire, uniune a forțelor noastre. Lucrul acesta este posibil și nu trebuie să ne concentrăm numai pe criza economică din Grecia. Grecia are relații de prietenie cu Palestina și cu Israelul. Și vă mulțumesc foarte mult. Volevo solo ricordarvi che... Da, domnul președinte, dorește să aduc aminte că dacă veți depăși foarte mult timpul de, de vorbire acordat, atunci restul colegilor vor avea mai puțin timp la dispoziție. Și um, lucru care nu este corect. Ana Gomez, un minut și jumătate aveți la dispoziție. Vă mulțumesc. Sper cred, sper că mesajele noastre vor influența și pe doamna Ashton pentru următoarele întâlniri. Pentru că criza internă trebuie rezolvată Doar așa putem să ne, să ne sprijinim vecinii, deoarece și stabilitatea vecinilor este importantă pentru noi. Aș avea o întrebare adresată domnului ambasador Taylor. Care este um, situația, cum trebuie furnizată uh, asistența economică pentru Libia, de exemplu? Ce faceți uh, în mod concret Uh, în Libia pentru a sprijini formarea unor partide politice, dar acestea nu au existat în Libia, o deosebire majoră față de alte state. Față de alte state. Ce, de ce sprijin se bucură societatea civilă, femeile, uh, presa? Și acum aș dori să mă refer la justiție, pentru că și în acest domeniu există anumite probleme Uh, uh, cine va fi judecat în fața Tribunalului Internațional? Uh, va ajunge în fața acestui Tribunal Internațional fiul lui Gaddafi sau nu? O altă întrebare. Cum se va verifica faptul că există o, o atitudine democratică? Și apoi am o întrebare adresată uh, ambilor vorbitori despre Algeria. Nu prea s-a amintit nimic despre Algeria, însă Algeria reprezintă o problemă de, de foarte importantă și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnul Gapes din partea Casei Comunilor. Am dorit să adaug un lucru pe lângă cele spuse de reprezentantul uh, Consiliului Europei și pe lângă cele spuse de colegul nostru din uh, Statele Unite. Situația cu care ne confruntăm în lumea arabă trebuie înțeleasă ca fiind un proces și nu un eveniment. Va fi nevoie probabil de decenii până când uh, aceste societăți vor fi democrații funcționale, pluraliste. Unele vor merge, desigur, mai uh, repede înainte, altele vor uh, trece prin anumite regrese. Știm ce se întâmplă și în unele state europene în acest moment. Există regrese din punct de vedere al proceselor uh, democratice, în justiție, în ceea ce privește modificarea, Constitu- modificarea Constituției în anumite state europene. Și adar trebuie să fim grijuli în momentul în care ne exprimăm criticile. În același timp, uh, Trebuie să ne exprimăm și îngrijorările și mă refer la platforma politică de 93 de pagini a frăției musulmane din Egipt. Acolo se regăsesc anumite declarații care, după părerea mea, vor fi foarte problematice dacă vor fi uh, puse în aplicare în politica gu- guvernului. Aș dori să fac câteva comentarii în domeniul politice externe al Egiptului, ce s-ar putea întâmpla cu tratatul semnat cu Israelul dacă acesta ar fi supus unui uh, referendum, ținând cont de rezultatele alegerilor din Egipt. Aș dori să mă refer și la un alt uh, aspect. Trebuie să uh, înțelegem, să fim delicați în abordarea noastră față de țările din nordul Africii. Am acordat fonduri uh, fără niciun fel de condiții, bani în cadrul politicii de vecinătate care au ajuns unor dictatori care nu au respectat drepturile omului. Și acum, dintr-o dată, impunem unele, unele condiții unor țări care se află în procesul de democratizare. Deci, pe bună dreptate, s-ar putea vorbi că aplicăm standarde duble. Într-adevăr, avem nevoie de, o condina- de aceste condiții dacă ne dorim să ajungem la aceste valori amintite de ambasadorul american. Uh, Trebuie să abordăm așadar cu mare grijă toate aceste aspecte și Egiptul ar fi foarte sensibil la orice intervenție uh, externă. Vă mulțumesc, domnul Milan Mon, un minut și jumătate. Uh, sunt uh, de acord cu cele spuse de domnul Leon uh, și viziunea unei Uniuni Europene care este angajată față de acest proces democratic. E foarte bine să fim alături uh, de acest proces democratic, ceea ce spuneam și în ianuarie anul trecut. Am uh, criticat-o pe doamna Aston de mai multe ori, dar văd că domnul Leon uh, repară niște greșeli ale trecutului. Dar pentru a fi acolo ne confruntăm cu mai multe probleme și anume emergența unor forțe politice care este foarte departe de ceea ce doream noi. Și sunt forțe politice cu care nu prea avem relații. De exemplu, dacă ne gândim la modelul turc, acolo domină uh, forțe islamiste ca în Egipt, de exemplu. Tunisia se vorbea acolo despre riscul unei uh, revolte sociale. Am fost și eu acolo și sunt de acord cu acest punct de vedere al revoltei sociale și accept cele spuse de doamna Gomes că este o țară importantă, o țară foarte aproape de noi, cu un potențial energetic, este o țară importantă din Maghreb și uh, m-a uh, uimit faptul că nu s-au făcut trimiteri la această țară. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias. Prosim... Vă mulțumesc! Domnul Nilstein din Italia, la cuvântul. Doamna Nilstein. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș adresa o întrebare tuturor celor trei vorbitori. Eu am impresia că discutăm despre stabilitate. Dar, poate este uh, greșit. Poate facem o greșeală uh, deja făcută în uh, trecut. Discutăm despre posibilitatea, am, am încercat stabilizarea lumii arabe prin uh, dictatori și acum se pare că ne concentrăm prea mult pe condițiile economice generale și prea puțin pe alegeri. Însă foarte deseori, uh, foarte, foarte des vedem că condiții diferite duc la o instabilitate. Și toți cei care știu care este istoria islamului, știu că există un element ideologic important. și cred că este naiv să credem că aceste state, dacă vor fi uh, ajutate, vor merge în mod natural înspre uh, un proces de democratizare. Poate ar trebui să auzim mai multe lucruri din acest punct de vedere. Am analizat um, am, am, am analizat uh, primăvara arabă, am discutat despre revoltă, despre revoluții și așa mai departe și uh, îi uh, admirăm pe cei care iasă pe străzi și protestează și combat uh, dictaturile. Și au făcut acest lucru timp de decenii, combat dictaturile și corupția și așa mai departe. Dar nu cred că trebuie să mergem pe aceeași cale urmată de alții. Uh, avem diferite contacte, există diferite acorduri, dar cred că ar trebui să îi ajutăm pe cei care încep să meargă pe acest drum de democratizare. Dar dacă facem acest lucru, trebuie să ținem cont de faptul că, mai ales în trecut, am văzut că anumite grupuri au fost uh, interzise de regimurile care se aflau în momentul respectiv la putere, uh, și în tot timpul s-a uitat, uh, a fost uitată populația. Știm că s-a ajuns la atitudini uh, extremiste, situația s-a agravat și cum uh, putem analiza, cum putem să ne gândim la crearea unei alianțe care Uh, să înlocuiască o alianță islamistă. După părerea mea, ar trebui să avem o atitudine mai ofensivă în acest context. Toți cei care știu ce s-a întâmplat în trecut uh, știu foarte bine că există oameni care trebuie ajutați imediat și voi încheia cât mai repede, domnule președinte. După părerea mea, uh, Europa ar trebui să apere drepturile femeilor, drepturile omului, pentru a și uh, trebuie să împiedice un război cu Israelul. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să fie sprijinite de către Europa. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnul Tanoc, um, și pe mine mă dezamăgește cum, în ce direcție merg lucrurile în, în uh, primăvara arabă, mai ales ceea ce se întâmplă în uh, Egipt. Cu toate acestea, uh, Uh, mi se pare că primăvara arabă devine foarte repede o iarnă arabă și uh, zidul de la uh, Zidul, de la, zidul din Berlin reprezintă un exemplu foarte viu. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat uh, în uh, trecut, în Iran, de exemplu, cu revoluția care a avut loc de acolo. Trebuie să spun uh, că Parlamentul uh, din Egipt, în care mai mult de 60% din reprezentanți sunt islamiști, mă îngrijorează. Aș dori să-l întreb pe domnul uh, Taylor. Vă gândiți la suspendarea oricărui uh, ajutor militar acordat Egiptului dacă arhitectura de la Camp David va fi ignorată? Și apoi, ce se întâmplă în Siria? Nimeni nu poate, nu poate uh, apăra pe dictatorul secular, pe Assad, dar și mișcarea de protest de acolo pare să fie răpită acum de islamiști care probabil vor trece la represali împotriva minorității alavita și împotriva minorității creștine și cum am putea împiedica acest lucru. Apoi eu mă întreb și un alt lucru. Uh, oare ar trebui să ne regândim politica externă ținând seama de, de faptul că partidele extremiste uh, ajung la putere în țări cum este Egiptul? Poate ar trebui să sprijinim uh, mai mult uh, monarhiile moderate din această zonă, care, deși nu sunt democrate, regimul democrate, totuși susțin stabilitatea din această regiune. Vă mulțumesc domnul Cliș din partea Senatului din Polonia. Vă mulțumesc. M-a bucurat să aud cele spuse de domnul Leon și Taylor astăzi, pentru că cuvintele lor ne-au arătat cât de diferite pot să fie abordările. Abordările americane și europene sunt puțin diferite, dar astfel sunt mai flexibile și avem așadar mai multe opțiuni tocmai în contextul în care primăvara arabă nu a fost o mișcare și un proces uh, omogen. Desigur, în uh, Egipt și în uh, Tunisia mișcările de jos în sus au fost foarte importante, dar în Libia situația a fost diferită, complet diferită. Gaddafi nu ar fi fost uh, înlăturat fără mișcarea uh, care s-a bucurat de sprijinul NATO și probabil și în Siria. Fără o implicare militară, o schimbare de regim nu va avea loc. Cum? Mișcările și forțele islam, islamiste amintite aici. Domnul Tenoch spune pe bună dreptate că timp de ani de zile uh, armata a contribuit la combaterea mișcărilor islamiste. Poate nu ar trebui să fim prea naivi Uh, și să nu fim fascinați prea mult de procesele democratice, pentru că, de fapt, uh, o democ- că, de fapt, o democrație care se bazează doar pe proceduri atunci, uh, poate duce la uh, noi mișcări extremiste islami, islamiste. Din punctul de vedere al construcției instituționale, acest lucru se amintește foarte des. Foarte mulți uh, spun despre faptul că ne dorim exportarea valorilor democratice europene, dar ceea ce este important este să ne regândim implicarea economică și financiară în acest proces la o scară mult mai largă după ce am ajuns la uh, democratizare. Pentru că dacă uh, Uh, procesul de democratizare nu va fi sprijinit, vom avea probleme. Vă mulțumesc. Domnul Peter le are cuvântul. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și celor trei vorbitori pentru prezentările foarte clare. Dacă ar fi să uh, discut despre un uh, diagnostic, putem, aș putea să spun că faza romantică a trecut. Pe baza experienței mele din Slovenia știu foarte bine că orice tranziție este însoțită de mari așteptări, dar în același timp de mari dezamăgiri. Toate aceste uh, societăți vor încerca să-și uh, găsească propria cale uh, și sunt uh, de acord cu domnul Leon în sensul că nu trebuie să așteptăm, trebuie să ne gândim la propriile noastre interese, la propriile noastre valori și trebuie să inițiem un dialog pentru găsirea soluțiilor adecvate. Sunt convins că trebuie să ajutăm aceste uh, state, trebuie să ajutăm aceste societăți în spiritul unui parteneriat. Știm Desigur că diversitatea nu reprezintă o stare naturală. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu creștinii, ce se întâmplă, de exemplu, acum în Nigeria, unde au fost uh, organizate anul trecut alegeri democratice. Deci, în acest context, nu ar trebui să uh, ne deschidem acum să discutăm toate ideile importante pentru noi, așa cum facem de obicei. Pentru Parlament foarte importantă este cooperarea și trebuie să găsim noi metode pentru a ne concentra asupra aspectelor cheie la, în, în acest proces de tranziție. Vă mulțumesc. Acum, din Cipru, domnul Neofitu. Vă mulțumesc. Um, este important ca primăvara arabă să nu se transformă într-o iarnă arabă. democrația nu este, um, nu este garantată doar de către uh, justiție. Siguranța este foarte importantă de asemenea. În două uh, state au fost organizate alegeri libere și în urma acestor alegeri uh, puterea a fost uh, preluată de către uh, uh, islamiști. De exemplu, în Egipt, uh, frăția musulmană are o majoritate importantă. Trebuie să fim foarte atenți. Alegeri democratice și pro- procese democratice nu trebuie să ducă în situația în care să fie instaurat un regim, uh, așa cum s-a întâmplat în Iran după ce a fost înlăturat șahul în 1979. Și apoi, o altă remarcă o democrație care nu este însoțită de o evoluție economică, nu este însoțită de o bunăstare socială, nu poate exista. Democrația, un sistem democratic uh, singur, uh, nu poate uh, garanta o evoluție economică care să ducă înspre bunăstare. Vă mulțumesc. Următorul vorbitor. um, atitudinea noastră este foarte importantă. Noi am sprijinit fostele uh, regimuri și dacă ne dorim să influențăm acest proces, cred că trebuie să ne hotărâm ce avem de făcut în, reali- în, uh, în realitate. Am avut standarde duble, am, uh, am sprijinit Uh, anumite regimuri, dar avem o atitudine ambiguă față de monarhii, față de diferite emirate, care în continuare sunt într-o poziție puternică, care au la dispoziție un aparat de represalii puternic și le vindem în continuare uh, arme și mă refer acum în mod special stat, la Statele Unite. Domnule ambasador a spus că am făcut greșeli în trecut, dar vor merge uh, Uh, în viitor pe o altă cale. Cu toate acestea, vindeți în continuare uh, foarte multe arme acestor regimuri semi-feudale, asta Arabia Saudită și așa mai departe. Orientul apropiat și uh, Africa de Nord sunt zonele în care comerțul cu arme este în înflorire. Deci pune la dispoziție acestor uh, regimuri instrumentele uh, prin care mențin acest regim de nerespectare a drepturilor omului. În plus, Uniunea Europeană și uh, Statele Unite ale Americii încă nu au dezvoltat o politică coerentă în aceste regiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Arena de Senabel. pour l'occasion qui nous est donnée en tant que Parlement euh, national. Vă mulțumesc pentru posibilitatea să intervenim ca Parlamente Naționale. Am auzit uh, că politica de vecinătate care a fost uh, utilizată nu are condiționalități. Ieri însă am dat seama că există niște condiționalități economice acces la resurse, condiționalități migratorii, e suficient să vedem acordurile care au fost semnate cu Libia pentru a, menteni, a menține migrația din Africa subsahariană în uh, Libia. Sigur, trebuie să evităm să reproducem o serie de condiționalități. Am auzit astăzi din nou despre migrație. Poate că încă o dată este o condiționalitate antiislamică și aici Europa, europenii trebuie să uh, găsească alte condiționalități și nu să reproducă ceea ce s-a făcut în trecut. Uh, o să propun condiționalități legate de drepturile omului și libertate, garanția ă, exercitării drepturilor democratice, o justiție independentă, o presă independentă, dar și favorizarea cooperării sud-sud. E adevărat, ă, Europa a lucrat foarte mult pe plan bilateral cu unele țări, și acest uh, lucru poate unor să împiedice cooperarea sud-sud. Deci trebuie să ne canalizăm energiile pentru uh, a activa în felul acesta și noi ca femei dorim să fie susținute femeile din aceste țări. Si, eh. Mulțumesc. Coleg, doamna Willand. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să atrag atenția asupra două momente. A fost făcută o comparație interesantă a regiunii cu țările din Europa Centrală și de Est. De aceea vreau să atrag atenția asupra unui uh, domeniu în care uh, Europa poate a rămas oarecum în urmă și anume susținerea uh, construirii de noi partide politice, diversificarea partidelor politice. Dacă comparăm cu Europa Centrală și de Est, ne amintim cu toții de câtă susținere s-au bucurat tinerele partide politice din uh, partea Europei la începutul anilor 90. Cred că ar trebui să dăm atenție acestui aspect. Cel puțin uh, liberalii europeni au trimis observatori în regiune din septembrie anul trecut și cred că acest lucru ar trebui să fie luat în serios. Al doilea aspect pe care vreau să-l punctez este de fapt o întrebare adresată celor doi vorbitori, ambasadorul Taylor și domnul Leon. E vorba de cooperarea cu Federația Rusă în regiune și asistența pentru democratizarea regiunii. Care sunt comentariile noastre? Cum uh, uh, vedeți cooperarea cu Federația Rusă, mai ales în Siria, dar și în alte țări. Mulțumesc. Domnul Kofod din Danemarca este următorul vorbitor. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste uh, spiciuri introductive excelente. Am spus-o deja că trebuie să lăsăm uh, în urmă vechile politici și că trebuie uh, Uh, să susținem uh, schimbarea și nu neapărat uh, stabilitatea și să combatem dictaturile. Avem o nouă paradigmă acum și trebuie să o punem în contextul noii situații. Deci nu putem uh, să fim surprinși uh, că partidele islamice au câștigat uh, alegerile în Egipt și în Siria. După părerea mea, acum trebuie să ne asigurăm că uh, oferim sprijin uh, mai activ uh, societății civile. Aceasta face parte din politica noastră de vecinitate, să susținem societatea civilă și domnul Leon s-a referit la acest lucru. Însă ar trebui să facem mai mult pentru a pune în aplicare susținerea noastră pentru societatea civilă. Partidele seculare au o situație dificilă, într-adevăr și trebuie să susținem uh, dezvoltarea de noi partide politice, de sindicate și a altor structuri și grupuri. Este un proces uh, de tranziție îndelungat pe care îl avem în față și nu trebuie să fim descurajați de faptul că islamiștii au câștigat câteva victorii. Poate că uh, acest lucru justifică ceea ce vom vedea în viitor, pentru că ei vor răspunde uh, de starea uh, proastă a economiei și poate că unii oameni uh, nu îi vor mai susține. Problema este cum putem să dăm un sprijin mai substanțial societății civile și puteți să comentați asupra proceselor constituționale din Egipt și din alte țări. Cum putem să ne asigurăm că procesele universale uh, își au rădăcinile în contextul național. Este esențial acest lucru. Mulțumesc. Președintele, doamna Flodr, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc celor care au luat cuvântul și să subliniez importanța celor spuse de ambasadorul Taylor în cuvânt, cuvântul introductiv, și anume faptul că s-au făcut greșeli. Este Uh, o greșeală să ne gândim că stabilitatea poate să fie garantată de dictatură, că uh, trebuie să avem un stat de drept și uh, să susținem drepturile fundamentale ale omului. Sunt lucruri de bază pentru că, alminter, societatea civile nu va înțelege care este poziția Uniunii Europene dacă noi o să spunem am făcut întotdeauna asta, am susținut drepturile omului. Cred că există sectoare care vor testa capacitatea noastră de a ne asuma uh, această nouă statură politică în Mediterana, problema migrației, apoi problema cooperării în combaterea terorismului, pentru că Uh, acestea au fost uh, politici care au fost uh, promovate și apoi trebuie să ne punem întrebarea chiar dacă procedurile de susținere a proiectelor au fost verificate, avem subvenționat proiecte nu proiecte corupte, însă proiecte ca în cadrul Tunisiei, într-un cadru corupt. Și cred că acest lucru ar trebui să suscite schimbări uh, importante. Apoi, în ceea ce privește migrația, mi se pare că mobilitatea, uh, libera uh, circulație trebuie să fie privite reciproc. În ceea ce privește viza, de pildă, pentru tunisieni este o chestiune dificilă să obțină. Trebuie să ne gândim pentru că frații uh, musulmani vor face uh, o alianță cu salafiștii. Nu vor o astfel de alianță. Să nu îi împingem uh, într-o situație posibilă, într-o poziție uh, islamistă mai uh, radicală. În uh, Tunisia, coaliția aflată la guvernare nu ținea uh, adunările uh, uh, constituante în mod periodic și au demonstrat acest lucru în cadrul mai multor voturi. Nu e vorba acolo de o majoritate dobândită, automată, în sânul adunării constituante trebuie să existe alte tipuri de alianță și acest lucru este uh, demn de uh, subliniat și de încurajat. Domnule Taylor, aveți Siria în uh, responsabilitatea dumneavoastră. Cum vedeți situația de acolo? Ar fi foarte interesant de auzit. Domnul Galler șeful misiunii noastre electorale în Tunisia. Îmi cer scuze că nu am putut să particip uh, de la bun început. În ceea ce este misiunea mea, vă mulțumesc pentru referințele bune. Cred că în ceea ce privește Tunisia, așa cum s-a menționat uh, uh, de doamna Flotră, cred că avem o șansă ca Uniune, dată fiind și dimensiunea țării și condițiile, cadru care sunt în mare pozitive, avem așadar șansa să Uh, facem ceea ce putem face ca Uniune Europeană, pentru că mă simt uh, încurajat atunci când am predat raportul final uh, primului ministru Jabali la 6 ianuarie, a salutat prezența noastră continuă acolo cu asistența, cu misiunile de asistență tehnică la fața locului și care vor rămâne acolo, ajută adunarea constituantă în activitatea sa și ajută și guvernul în anumite privințe, însă nu cred că trebuie să ratăm uh, lucrurile care s-au acumulat acolo, lucrurile bune. Trebuie să susținem și uh, sectorul economic, pentru că avem nevoie ca într-o coaliție de partide moderate islamice să fie o coaliție cu partidele seculare. Oamenii nu sunt uh, răbdători, ei doresc să vadă rezultate concrete și uh, dacă nu, extremismul ar putea să câștige uh, teren. Cred că în Tunisia trebuie să acționăm rapid pentru a ajuta noul uh, guvern uh, să pună în aplicare în cele promise și să consolidăm uh, structurile democratice. Și cred că în felul acesta avem toate șansele să realizăm ceva. Vă mulțumesc! Au mai rămas 30 de secunde pentru moderatorul Panțerii. Mulțumesc! S-au spus multe, Însă, un element este foarte important uh, pentru discuția instituțională legată de rolul Uniunii Europene și al Statelor Unite. avem uh, posibilitatea ca în țările implicate în primăvara arabă să asistăm la un pluralism și la o democrație sporite dacă se dezvoltă uh, și mai mult partidele laice. Deci trebuie să lucrăm într-un nou spirit de cooperare și cred că acest lucru este vital. Aș dori să aud ce are de răspuns domnul Buchichio la aceasta. Și acum răspunsurile. Fiecare dintre vorbitori are șase minute la dispoziție. Și o să începem cu domnul Leon. Foarte rapid, uh, doamnei Dalara Cathy uh, Ashton a vorbit despre cele trei obiective de cooperare cu regiunea. Unul dintre acestea este mobilitatea. Migrația este un element cheie în strategia noastră. dezvoltăm uh, parteneriate de mobilitate cu Marocul, uh, Tunisia și Egiptul și conlucrăm îndeaproape cu Iordania în această privință. Ane Gomez i-aș spune că sunt de acord, securitatea lor este și securitatea noastră, nu lucrăm numai pe baze bilaterale, ci și printr-o abordare uh, regională. Nu ne aplecăm numai asupra microproceselor, susținerea tranziției, ci avem o perspectivă mai largă. Ce facem în Libia? Acest uh, atelier care va avea loc pe 30 și 31 ianuarie, atelier de dezbateri, va aborda uh, chestiuni uh, cheie pentru a începe normalizarea situației. Uh, Lucrăm îndeaproape cu societatea civilă și în săptămânile ce vin pregătim întâlnirile cu reprezentanții societății civile, dar și cu reprezentanții partidelor politice, organizațiile de femei, misiunile de observatori, ONG-uri care uh, au statut de observator la alegeri. Domnului Gates, vom conlucra cu noile forțe politice pe baza unor principii și printre aceste principii sunt chestiuni legate de relații internaționale. Pacea în Orientul Mijlociu se află pe un loc fruntaș în decembrie împărtășeam uh, puncte de vedere în legătură cu strategiile pe care le avem în regiune și, desigur, insist, procesul de pace este extrem de important pentru noi. În uh, ceea ce vrește condiționalitățile, sunt de acord cu dumneavoastră, însă trebuie să ne asigurăm că nimeni nu face pași înapoi. Nu este un mesaj pentru aceste uh, forțe, punând sub semnul întrebării a, angajamentul lor față de democrație. Însă observăm foarte atent ceea ce se petrece uh, și schimbările uh, ce vor avea loc în viitor. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Acționăm împreună, nu numai din perspectiva Comisiei al Serviciului de Acțiune Externă European, ci, așa cum spune și Parlamentul, uh, sunt foarte mulți eurodeputați implicați. Există un model turc. Turcia este un punct de referință important, este un model de succes. Există un partid islamist care a reușit să mențină o serie de principii, care a dezvoltat o economie, care are o rată de creștere destul de mare. Este un model în ce măsură, dincolo de această idee de succes pe care vor cu toții să-l atingă, se va putea folosi modelul turc ca punct de referință, dar într-unele din aceste țări, apropierea europeană sau de Europa este atât de mare și poate mai mult există apropierea față de Europa și nu față de Turcia. Am auzit declarații ale primului ministru din Tunisia, de exemplu, în acest sens. Sigur, trebuie să ne gândim foarte mult în Tunisia, de exemplu, privind nevoia de a crea locuri de muncă și alți eurodeputați s-au referit. Uh, Algeria este o țară importantă, au avut loc alegeri uh, în ceea ce privește apropierea de, Maro- apropierea de Maroc, deschiderea către un proces politic democratic, dar nu este pe lista internațională de țări aflate în tranziție și uh, pe, de care ne ocupăm noi în ceea ce privește mobilitatea, în ceea ce privește uh, preocupările noastre, nu este pe lista țărilor G8. Deci nu trebuie să discutăm despre Algeria din acest punct de vedere și de aceea nu cooperăm direct cu ei. Cred că sigur că important uh, este apărarea drepturilor omului și apărarea principiilor. Nu cred că există riscul panarabismului. Partidele islamiste au o, un program naționalist, în esență naționalist. Și sunt de acord cu cele spuse de domnul Tanok. Apropo de Siria, este și alți eurodeputați au spus uh, același lucru nu face parte din mandatul nostru. Noi ne ocupăm de problema tranziției, de reforme, de aceea n-am făcut trimitere la Siria. Însă nu cred că aș schimba nici măcar o virgulă din cele spuse aici despre regimul din Siria. Nu cred că trebuie regândită politica externă față de țările din Golf. Cred că în ultimii ani uh, lucrurile au evoluat așa cum trebuie, sunt actori importanți în acest proces. Intervenția domnului Cleș, de exemplu, apropo de revizuire. Cred că s-au făcut lucruri bune, altele nu la fel de bune, dar în esență trebuie nu neapărat să regândim această politică, ci trebuie să îi însoțim cumva în procesele care au loc uh, acolo. Domnul Peterle, sunt de acord că accentul regional este foarte important și mă referam la Uniunea pentru Mediterană, la G8. Sigur că trebuie menținute aceste accente diferite, aceste niveluri diferite de relații domnul Neofito. Sunt de acord cu declarația domniei sale și anume că nu poate să existe democrație fără dezvoltare și asta încercăm noi să facem. Domnul Arlachi, cred că avem credibilitate în politica noastră în această zonă. Nu e ușor, dar toți uh, participanții, toți cei care par să aibă mai puține progrese fac pași în direcția bună. Sunt de acord cu cele spuse de un alt vorbitor apropo de relațiile dintre țările din sud și cele din sud, mai ales în domeniul comerțului, pentru că există mai multe contacte între țările din Africa și cele din uh, sudul Europei și mai ales în ce privește situația femeilor. Doamna Oiland uh, Grupurile prezente aici se preocupă de problema partidelor politice. Tema partidelor, apropo de ce s-a făcut în Europa Centrală și în Europa de Est, colaborăm cu o serie de partide politice pentru a întări cultura politică în această zonă. La fel colaborăm și cu sindicatele, cum s-a spus deja. În ce privește ce le spuse doamna Flătră, sunt de acord cu aceste cuvinte. Doamna Flătră nu mai este aici. Sunt de acord și cu domnul Galer și, bineînțeles, mă referam la importanța misiunii dumneavoastră. Am o atitudine pozitivă față de domnul Gebale și vom continua să fim activi nu e problema de pesimist sau de optimist, ci se pune problema cooperării zilnice cu acești noi participanți. Este uh, o chestiune care va dura câțiva ani, poate 10 ani, așa cum s-a spus domnul Panțării. Sigur, trebuie să colaborăm cu toți participanții, cu toate partidele. Și sigur că e nevoie de schimbări multe Turcii poate sunt modelul pe care vor să-l urmeze aceste țări, dar partidele islamite din aceste țări din Sud fac formează coaliții cu partide laice, cu partidii neislamiste. Deci, în felul acesta, pun la punct un model care merge cumva cu un pas înaintea modelului turc. Mulțumesc! Mulțumesc! Sintezi. Ambasadorul Taylor, acum o sinteză în limba engleză. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu, ambasador Leon, s-a referit la multe din aceste aspecte. Eu să mă refer la câteva subaspecte. Ați pus întrebări uh, interesante și ați dedicat în discuție chestiuni interesante. Să mă refer la domnul Gates și la alții care au vorbit de tratatul cu Israelul o altă întrebare din partea domnului eh, Tenac, dacă nu mă înșel, dacă am eh, înceta asistența noastră dacă tratatul ar fi abrogat. Congresul este foarte preocupat, după cum sunteți și dumneavoastră, de această problemă. Și Congresul a pus condiții eh, în ceea ce este asistența noastră către Egipt, atât militară cât și civilă. Uh, aceasta ă, depinde de continuarea tratatului cu Israelul. Este o condiție importantă care a fost pusă. Noi ă, o luăm foarte în serios și știm că și egiptenii o iau foarte în serios. Mai mulți dintre dumneavoastră, domnul Gates inclusiv, au întrebat de platforma frăției musulmane în această privință și aș sublinia că, după cum știți, Statele Unite par parcurg un sezon politic acum și dacă analizăm lucrurile foarte atent, uh, platformele politice, ați putea să fiți induși uh, în eroare. Sunt uh, platformele politice și apoi programele guvernelor. Deci platformele sunt o chestiune, guvernarea este o alta. Însă, înțelegând acestea, totuși ne interesează obiectivele exprimate și platformele diferitelor partide. Iată de ce uh, suntem implicați în relații cu aceste uh, partide. Uh, sigur, în ceea ce privește partidele islamiste, sigur, uh, facem aceasta, purtăm astfel de relații și uh, intenționăm să o facem în continuare. Domnul Milan, nu am vorbit despre Algeria pentru că nu este în sfera responsabilităților mele, nici în Uh, sfera de respons responsabilități ale domnului uh, Leon. Și chiar dacă nu este în responsabilitatea mea, Siria, dacă uh, trece la o tranziție democratică, uh, atunci vom da susținere acestei uh, țări, precum și Yemenului. Întrebarea domnului Coforn, susținerea dată societății civile. Foarte important atât în Egipt cât și în Tunisia și am început și în Libia să acordăm uh, susținere societății civile. Asta face parte din responsabilitățile noastre. Uh, îi susținem pe investitori, uh, sindicate, grupurile de femei, de tineri este extrem de important. Ați întrebat uh, și despre procesele constituționale aflate în desfășurare în uh, uh, Cairo, Tunisia. Trebuie să fim foarte atenți în legătură cu felul în care reacționăm la aceste aceste țări Tunisia și Egiptul au o Constituție. Aceste Constituții au fost modificate în trecut pentru a susține autocrația. Deci trebuie făcute schimbări. Însă au uh, o înțelegere a unor Constituții pe baza cărora pot să construiască mai departe. Doamna Oan a întrebat despre cooperarea cu Rusia. nu am asistat la contribuții pozitive ale Rusiei la primăvara arabă. Poate că mi-au scăpat mie, dar uh, nu am asistat la așa ceva. Și ultimul punct. Uh, domnule Gabor, uh, în ceea ce privește partidele islamiste, ne vom implica în relații cu acestea în toate cele trei țări. Mulțumesc. se vorbește de primăvara arabă, ne temem că se va transforma în iarnă. Vă propun să nu mai vorbim despre primăvară, în primul rând pentru că uh, ele au avut loc în ianuarie și februarie, deci în uh, Uh, ianuarie, în uh, iarnă și am vorbit despre trezirea la viață a acestor uh, zone. Vă întrerup un moment. Nu există interpretare. No interpretation from French. Nu este interpretare